Maestà, signora Presidente, signora Ministra Doamna... Esteri del Ghana. Majestate, stimat uh, doamnă comisar, stimați deputați, stimată uh, doamnă ambasadoră din Ghana, doamnelor și domnilor, dragi copii, dragi deputați. Acum 30 uh, de ani, pe 20 noiembrie 1989, adunarea generală a Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate noul tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, care astăzi a rămas în continuare cel mai ratificat tratat din de către statele naționale. Acest tratat, dedicat exclusiv minorilor, are ca scop recunoașterea și protejarea drepturilor fundamentale. După decenii de lupte și de răbdare, oamenii din diferite domenii au reușit în fine să schimbe mentalitatea actuală. Au reușit să depășească tradițiile și să introducă noi reguli pentru ca să garanteze ca minorii să nu mai fie considerați proprietatea părinților sau ai lumii adulte sau a oricărei autorități. Chiar dacă sunt, fiindcă sunt Uh, drept, sunt uh, ființe umane cu drepturi proprii care trebuie respectate și protejate. Faptul că drepturile fundamentale sunt legate de uh, um, drept de persoana minorului este o idee foarte corectă și de aceea aș dori să aduc un omagiu acelor oameni care au avut viziune, care erau, au fost generoși și altruiști și fără de care această convenție privind drepturile copilului nu ar fi văzut lumina. În um, anii de după primul război mondial, când sărăcia era lucie, englezoica Eglantine Jeb a a încercat să redacteze în 1924 o cartă care să promoveze drepturile fundamentale ale minorilor, carte care a fost transmisă la Societatea Națiunilor. Declarația de la Geneva, care a fost primul document uh, juridic internațional valabil, a devenit un document istoric iar pediatrul polonez Korczak, în al doilea război mondial, a făcut apel la acest document pentru a solicita protecția minorilor uh, în fața violențelor acestui al doilea război. A fost primul de altfel și care a invocat recunoașterea dreptului la sănătate, dreptul la educație, dreptul la o respectare absolută a copilăriei. Arestat apoi de Gestapo, a murit în uh, lagărul de la Treblinka în 1942, ținând în brațe copiii pe care nu a dorit să îi predea naziștilor. Țara sa, Polonia, va face exact acest pas moral, propunând adunării generale a Națiunilor Unite din 1979 să redacteze un test text obligatoriu pentru toate statele. Această inițiativă avea ca scop integrarea atât Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, cât și Declarația privind drepturile copilului din 1959. Au trecut însă mai mult de 10 ani de muncă dură și eforturi pentru a ajunge la, la redactarea Cartei Drepturilor Fundamentale pentru toate persoanele care nu au împlinit încă 18 ani. Această convenție pe care astăzi o aniversăm pe 20 noiembrie în Ziua Mondială a Copilăriei este rezultatul direct al acestor eforturi. De altfel, ea reprezintă și pilonul universal care repetă de fiecare dată din nou că toate drepturile sunt importante și indispensabile pentru ca persoanele și deci minorii să poată să se dezvolte de plin. De altfel, ea reprezintă și simbolul umanist a diferitelor organizații care lucrează cu și pentru minori peste tot pe glob. Este în același timp și referința juridică pentru organele Națiunilor Unite, precum UNICEF-ul sau Comitetul cu privire la drepturile copilului, care se află astăzi cu noi în hemiciclul plenarei. Convenția constituie în același timp și o tab- un uh, un tabel de reper politic pentru statele membre care, prin ratificarea ei, se angajează să pună în aplicare acele obligațiuni și să accepte să fie ele, la rândul său, control, obiectul controlului și evaluării publice. Primul stat din lume uh, care a ratificat această convenție a fost Republica Ghana, care a dat astfel exemplu pentru toată lumea. Până astăzi avem 197 de țări care în decursul acestei perioade au urmat exemplul dat de Ghana. Majestate, doamnelor și domnilor, dragi tineri, dragi copii. Ne-am întâlnit astăzi în acest hemiciclu pentru a celebra cu entuziasm anumite bătălii pe care le-am câștigat. Ne găsim, ne regăsim aici cu luciditate pentru că suntem conștienți și de, de toate bătăliile pe care le mai avem de purtat împreună legiuitorii, experții, personalitățile publice, cetățenii angajați și, bineînțeles, minorii. Dezbaterile din această după-amiază ar trebui să ne permită să trasăm un nou parcurs și să stabilim noi priorități pentru a putea face față noilor provocări mari ale epocii noastre, care se referă la dezvoltare și la realizarea deplină a minorilor. În epoca globalizării și în epoca digitală, nu este acceptabil să mai moară astăzi în fiecare an mai mult de 6 milioane de copii de sub 15 ani, adică un copil care moare la fiecare 5 secunde. Majoritatea copiilor care au mai puțin de 5 ani mor din cauze care ar, putut, ar fi putut fi evitate. Estimările dacă ne arată că dacă nu intervenim rapid, peste 55 de milioane de copii mai mici de 5 ani dintre care jumătate uh, născuți prematur își vor pierde viața până în 2030. Nu putem concepe ca peste 152 de milioane de copii să nu aibă dreptul la copilărie, să nu aibă dreptul la o educație. Pentru că lucrează în uh, laboratoare, în, pe plantații, în mine, fără să mai vorbim de tot ceea ce trebuie să trăiască și să suporte, toate formele de abuz și de exploatare, cum ar fi sclavagismul, dar și prostituția uh, sau uh, copiii soldat care trebuie să facă parte din diferite conflicte care au loc chiar în momentul acesta. Luna trecută, ONU a alertat uh, statele membre cu privire la situația copiilor care nu au dreptul la libertate. Sunt uh, peste un milion și jumătate care se află încarcerați. În majoritatea cazurilor ei nu au contact deloc cu lumea exterioară. Sunt cifre înfricoșătoare care ne fac să înghețăm, care corespund de fapt la toate surâsurile care au fost rupte din inocența acestor copii. Trebuie să folosim oportunitatea pe care ne oferă noua legislatură europeană pentru ca să lucrăm împreună la propuneri concrete, pentru ca să definim obiective clare pentru următorii cinci ani. Parlamentul European lucrează acum la o nouă rezoluție care va fi votată săptămâna viitoare și care deci va putea să și culeagă fructele discuției dumneavoastră. Este onoarea mea ca împreună cu doamna președinte ales a Comisiei, doamna Ursula von der Leyen, să transformăm protecția drepturilor minorilor într-una din prioritățile politice și sunt convins că Parlamentul European o să-și afere susținerea deplină pentru această țintă. Această conferință trebuie să fie considerată ca o contribuție importantă la strategia despre drepturile minorilor care va fi propusă de către doamna comisar desemnat pentru democrație și demografie, doamna Șuicea, și care ne bucurăm că va fi prezentată în curând în Parlamentul European. Parlamentul European a invitat de fiecare dată, cu fiecare ocazie, să se apere drepturile copiilor prin intermediul politicii externe a UE. A cerut de asemenea și Comisiei să propună strategii și planuri de acțiune pentru ca să reușească să atingă acest obiectiv. De altfel, în ultimii doi ani, Parlamentul European s-a angajat puternic și în promovarea și protecția drepturilor copilului. A desemnat o coordonatoare pentru drepturile minorilor o vicepreședintă a Parlamentului European, mai precis doamna deputată Eva Copaci. În calitate de președinte al Parlamentului, sunt de acord cu UNICEF-ul despre faptul că drepturile copilului sunt legate strâns de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Trebuie să ne ocupăm în mod special de această protecție pentru ca să se termine cu abuzul uh, minorilor, să se termine cu exploatarea și violența în fața lor, să garantăm eliminarea sărăciei, dar și îmbunătățirea educației, accesul la o nutriție sănătoasă și la servicii uh, de sănătate. Vreau să mulțumesc foarte mult tuturor participanților la acest panel pentru că au acceptat să împărtășească cu noi experiența lor, angajamentul lor, viziunea lor despre un viitor corect și demn pentru generațiile care vor veni. Și pentru că ni s-a părut important ca vocea principalilor interesați să răsune și în acest emiciclu, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc în mod special lui Berechet, Ahra, Trania, Sioda și Maria. Îi încurajez pe toți copiii să intervină astăzi în acest hemiciclu, dar și de fiecare dată când vor avea ocazia să o facă. Aceasta este casa voastră. Dreptul la expresie, dreptul la participare este înscris în convenție. Folosiți acest drept, așa cum îl fac mulți dintre dumneavoastră atunci când e vorba de apărarea climei. Și noi, adulții, avem de partea noastră obligația morală, obligația juridică și politică să ascultăm aceste îngrijorări ale voastre. Pentru a încheia, în numele tuturor participanților, permiteți, majestate, să vă spun că este o mare onoare să vă salutăm aici, în Casa Cetățenilor Europeni și să vă exprimăm recunoașterea noastră profundă pentru angajamentul neobosit de care ați dat dovadă de atâția ani în cauza copiilor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o lucrare plăcută astăzi. Excelențe, doamnelor și domnilor, dragi tineri, de câțiva ani merg la fața locului pe teren în calitate de președinte de onoare al UNICEF al Belgiei sau de apărător al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Cu ocazia acestor vizite, întotdeauna încerc să mă întâlnesc cu copiii cei mai vulnerabili, cei care sunt uh, despărțiți de familiile lor, copiii care au trecut prin tra- traumatismele războiului, copiii care trăiesc într-o sărăcie lucie sau copiii care sunt bolnavi sau care au uh, dizabilități. Copiii și tinerii de astăzi sunt uh, mai în stare să-și facă auzită vocea, preocupările, dar și să propună uh, soluții pentru toate aceste probleme. Deci aș dori să îi salut mai ales pe copiii și pe tinerii care au hotărât să participe la această conferință și să participe la dezbaterea care îi vizează în mod cu totul și cu totul special. Copiii vulnerabili uh, cu care m-am întâlnit au, ca voi, ca și voi, proiecte de viitor. Vocea lor și aspirațiile lor trebuie și ele să se facă auzite. <clears throat> Convenția internațională privind drepturile copilului în urmă cu 30 de ani, cu ocazia adoptării sale, a făcut obiectul unui consens extrem de amplu. Aproape toate statele membre ale Națiunilor Unite au ratificat această convenție. Îmbunătățirea situației copiilor în lume este, în mod clar, o preocupare împărtășită de către toată lumea. Convenția uh, proclamă faptul că copiii au drepturi, ca orice ființă umană, dar și drepturi specifice, precum dreptul la sănătate și la educație. Tocmai pentru că sunt copii. Dată fiind vulnerabilitatea copiilor, ei trebuie să fie ocrotiți de efectele sărăciei și a conflictelor și de orice formă de abuz, de exploatare sau de violență. Convenția recunoaște de asemenea Uh, libertatea de opinie a copiilor și faptul că au dreptul să se exprime. Vocea copiilor se poate face, deci, auzită. Au fost înregistrate în uh, ultimile uh, trei decenii de la punerea în aplicare a Convenției. Mortalitatea infantilă, de exemplu, a fost înjumătățită. Accesul la școala primară pentru marea majoritate a fetelor și a bărbaților, eh, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, a devenit o realitate. De asemenea, a scăzut eh, numărul eh, căsătoriilor între copii și de asemenea și munca copiilor uh, a regresat. Însă, cu toate acestea, 12 milioane de fete sunt uh, uh, căsătorite cu forța în timpul copilăriei și 10 de milioane de copii încă lucrează în domeniul agriculturii, în ateliere sau în gospodărie. Iată deci că avem încă multe eforturi de atins pentru a atinge obiectivele pe care comunitatea internațională și le-a uh, stabilit în 1989. Pe de o parte, angajamentele nu au dus uh, întotdeauna la acțiuni concrete. Pe de altă parte, au apărut noi provocări. De pildă, consecințele negative ale schimbărilor climatice sau recrudescența conflictelor care afectează copiii Uh, în mod uh, cu totul disproporționat. Sau efectele câteodată perverse ale lumii digitale, precum hărțuirea online sau intruziunea în viața privată a tinerilor. Întotdeauna am uh, acordat o importanță sporită promovării unei educații de calitate, atât pentru fete cât și pentru băieți. La fel cum am acordat o importanță sporită sănătății și mai ales sănătății psihice. În domeniul uh, sănătății, uh, în domeniul educației, îmi cer scuze, următoarea provocare este uh, cea a educației de calitate. Din păcate, astăzi, foarte mulți elevi nu dobândesc competențele necesare și care să corespundă număr, numărului de ani petrecuți la școală. Tinerii aceștia nu pot să-și continue studiile sau să își găsească un loc de muncă și deci nu își pot optimiza potențialul care le-ar putea permite să joacă uh, un rol uh, în societate. În foarte multe țări în curs de dezvoltare, prea multe fete nu au acces la ciclul 2 de învățământ, ori pentru că familiile lor nu consideră că e necesar ca fata respectivă să continue cu studiile sau pentru că are nevoie de ea uh, în gospodărie sau pentru că pur și simplu sunt căsătorite la o vârstă fragedă. Sănătatea psihică este o componentă foarte importantă a sănătății, inclusiv a sănătății copiilor și adolescenților. Însă, problemele psihologice cu care se pot întâlni copiii sau adolescenții sunt, din păcate, adesea ignorate, ascunse sau neglijate. Trebuie să vorbim de toate aceste probleme, inclusiv uh, uh, între tineri. Iar cei care au nevoie trebuie să beneficieze de consiliere și de îngrijire adaptată vârstei lor. Excelențe, doamnelor și domnilor, stimați copii, stimați tineri, adoptarea Convenției Internaționale cu privire la drepturile copiilor nu numai că a nutrit mari speranțe, dar a adus cu ea și uh, multe schimbări. De atunci încoace, o generație de copii au devenit adulți. Însă, doar o parte din acești copii au uh, asistat la o schimbare cu adevărat reală. Pentru a continua, trebuie să regăsim elanul unanim care a uh, generat convenția uh, la începutul său. Promisiunile din urmă cu 30 de ani nu numai că trebuie să fie reafirmate, ci mai ales trebuie să fie ținute. Mulțumesc! Your Majesty, President of the... Maestatea voastră, domnule președinte al Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, uh, salutări speciale și haideți să-i aplauzăm pe tinerii care sunt astăzi alături de noi. It is a true honor to join the... Este o onoare să fiu la acest, even... la acest eveniment în Parlamentul European am uh, sărbăto- sărbătorim uh, acordul între prezentul și viitorul planetei. Liderii s-au reunit cu ani în urmă pentru un angajament istoric și au creat convenția privind drepturile copilului. Astăzi avem un număr mare de copii care continuă să sufere în întreaga lume sărăcie, inegalitate, violență, discriminare, și milioane de copii din întreaga lume nu se pot bucura de drepturile lor de bază. Dreptul de a trăi în pace și bucurie alături de familie, de a merge la școală, de a fi fericit, de a te juca și de a avea o identitate. Dreptul la o copilărie. Acesta este motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi aici, doamnelor și domnilor, și vreau să vă cer tuturor, cei care luați hotărârile în Europa, să priviți în jurul dumneavoastră și să înțelegeți că nu putem permite ca această situație să se mai prelungească. După cum ați văzut în videoclipul meu, care, pe care l-am înregistrat la UNICEF cu trei ani în urmă, durerea este foarte mare și v-aș ruga să garantați că în centrul deciziilor politice se află dreptul la copilărie și să vă dovediți angajamentul pentru copilărie în fiecare zi de muncă în Parlament. Bazați-vă pe tineri, pe băieți, pe fete și promovați dreptul lor la a participa la viață. Avem încredere maximă în dumneavoastră. Mulțumesc! Bravo, bravo Bisbal! Bravo Bisbal! Adesso c'è un video. Urmează acum un film, video. Haideți să-l urmărim. Duele demasiado, duele demasiado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 Eh, Bun... Mulțumesc. Foarte bine. Sunt eh, imagini și sunt cuvinte foarte importante pentru noi, pentru dumneavoastră și în special pentru calea pe care vrem să o parcurgem împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicare.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 Welcome. Bienvenue. Bine ați venit. Stimați oaspeți, vă rog dacă puteți să luați loc. Stimați și iubiți copii, băieți și fete, dragi colegi, este o onoare să deschid acest prim panel de discuții pentru a sărbători, împreună cu toți cei prezenți, aniversarea Convenției privind drepturile copilului. Un tratat tânăr, dar foarte important. Deja sărbătorește, iată, 30 de ani. Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, Comisia Libe, cu participarea Comisiei pentru Afaceri Juridice din Parlament, numită Comisia Jurii, a organizat acest eveniment. Un prim grup de discuții se va axa pe situația în interiorul Uniunii Europene, situația drepturilor copiilor, iar colegii noștri din Comisia DROA, după dezbatere, vor continua să discute cu dumneavoastră și să se refere la situația de la nivel global. Cum vă spuneam, asta nu înseamnă că vom vorbi doar de copiii din Europa, nici vorba de așa ceva. Principala noastră linie de acțiune în acest prim grup de discuții va fi să discutăm cu privire la modul în care putem garanta tuturor băieților și fetele din teritoriile noastre, fie că e vorba de europeni sau nu, să le garantăm, dreci, că drepturile consfințite în convenție sunt respectate. Și în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, lucrurile sunt scoase la iveală, indiferent de naționalitate sau de starea uh, de reședință. Există persoane refugiate, imigranți, apatrizi, care se găsesc în Uniunea Europeană, se supun Uniunii Europene și legislației sale și au drepturile aferente. Toți copiii, fete și băieți, merită să fie protejați și au nevoie de acces la o astfel de protecție, pentru că, în primul rând, trebuie să fie tratați așa cum se cuvine să tratăm copiii. Aceasta este abordarea pe care am ales-o în Comisia Libe, în special în ceea ce privește sistemul european comun de azil și politica comună pentru migrație. Parlamentul European nu se obosește niciodată, nu renunță niciodată să susțină și să promoveze protecția copiilor neînsoțiți în fenomenul migratoriu cu numirea sistematică a unui tutore, astfel încât să se interzică strict detenția copiilor. Parlamentul nostru a făcut eforturi pentru a promova protecția copiilor în procedurile judiciare, de exemplu prin intermediul directivei din 2016 care vizează garanțiile procesuale ale copiilor care sunt acuzați sau suspecți în proceduri penale. În acest grup de discuții vom face în primul rând un inventar a realizărilor europene în ultimii 30 de ani pentru a garanta includerea pe deplin a Convenției în cadrul juridic al Uniunii Europene. Mă refer la tratate, mă refer la legislație, la Carta Drepturilor Fundamentale și la jurisprudența instanțelor. Conținutul acestei convenții și asta este cel mai important, trebuie să producă efecte practice în viața concretă a unui număr din ce în ce mai mare de copii. Niciodată nu ne putem declara mulțumiți. Avem motive pentru a ne dori ca lucrurile să meargă și mai departe. Doamna comisară Iorova ne va ghida în acest exercițiu și ne va spune care sunt orientările pentru viitor. Avem anunțurile președintei alese a Comisiei, care ne-a prezentat și o nouă strategie pentru protecția copiilor. După care vom vorbi despre lipsuri, despre ce rămâne de făcut pentru a elimina discriminările și barierele care uh, împiedică copiii să se bucure pe deplin de drepturile care le revin pe drept domnul O'Flaherty, director al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, se va referi concret la aceste aspecte și la activitatea agenției care vizează această direcție. Și în încheiere, vom asculta societatea civilă prin intermediul doamnei Coleiro Preca, care în calitate de președinte al Eurochild ne va da detalii cu privire la participarea copiilor uh, la societate și la deciziile care vor avea un impact asupra vieții și viitorului lor. Fără îndoială mai vreau să subliniez și că în plus, și acesta este foarte important astăzi, avem alături de noi copii, fete și băieți, foarte important și foarte specializați pentru această conferință. Spiritul convenției deschide poarta către participarea copiilor care pot să fie și cei care se implică în uh, promovarea propriilor drepturi. Acrat, Raina, Sioda ne vor prezenta punctele lor de vedere cu privire la situația acestor drepturi și ce înseamnă să fii minor, ce înseamnă să fii copil în Uniunea Europeană. Din perspectiva convenției care, iată, își sărbătorește acum 30 de ani de existență și suntem recunoscători și vrem să vă mulțumim din suflet pentru că astăzi ați hotărât să fiți alături de noi și să ne vorbiți. E foarte important să faceți acest lucru și este o onoare pentru noi toți. Mulțumim din suflet! Înainte să trecem la grupul de discuții propriu-zis și să-i dau cuvântul domnului comisar Iurova, Dați-mi voie să vă prezint și câteva detalii de ordin practic. Cum se va desfășura discuția de astăzi, în care vom fi implicați toți împreună. Întrebările pentru acest grup de discuții vor fi limitate la număr pentru că fiecare minut este foarte important. Puteți solicita dreptul la intervenție, dar trebuie să, îndeplini, să uh, completați acest formular. Dacă aveți nevoie de ajutor, avem colegi, personal al Parlamentului European, care vă poate ajuta să completați acest formular prin care cereți să interveniți. Dar vă rog, cereți să interveniți dacă aveți o întrebare importantă sau dacă vreți să ne spuneți ceva important. Și când veți lua cuvântul, uh, nu uitați că aveți în fața dumneavoastră niște butoane, în fața voastră niște butoane și trebuie să apăra, apăsați pe butonul roșu ca să vă putem găsi în sala aceasta mare veți avea un timp de intervenție în funcție de numărul de solicitări. E posibil să vi se dea un minut în care să vorbiți, dar un minut e suficient pentru a spune multe lucruri importante. Sunt sigură că uh, o să faceți o treabă foarte bună chiar și în minut. Așa că, deci, completăm formularul și după aceea când intervenim, trebuie să apăsăm pe buton pentru a ști că voi sunteți cei care uh, luați cuvântul. Mm, ați înțeles explicațiile? Dacă da, atunci încă o dată vă urez bun venit și haideți să începem grupul de discuții cu doamna Iurova, care are cuvântul. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, Maite, stimați deputați în Parlamentul European, dragi prieteni, dragi copii. Sunt foarte onorată să fiu parte la, din acest eveniment care aniversează 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU pe drepturile copilului. Sunt foarte bucuroasă de asemenea și să discut cu uh, Acrat, uh, Rainia, și Uda, pentru că mă simt și eu imediat mai tânără decât mă simt de obicei stând aici și discutând cu dumneavoastră. Convenția cu privire la drepturile copilului a schimbat uh, felul în care lumea se uită la copii. Acesta este cel mai important din această convenție. A devenit cea mai ratificată convenție și instrument, uh, cel mai ratificat instrument de drepturile omului ratificat internațional. Este un instrument uh, juridic, dar scopul său este să ofere copiilor o copilărie bucuroasă și uh, sănătoasă. Este vorba de a oferi copiilor o șansă să devină adulți care să poată să se dezvolte sănătos. În Uniunea Europeană noi am vrut să îmbunătățim întotdeauna protecția copiilor și deși am făcut foarte multe, eu cred că încă mai sunt foarte multe de făcut. Sunt prea mulți copii care sunt ignorați, needucați, săraci și care trăiesc în foamete. Este, mă, mă doare inima să aflu despre cei mai uh, săraci copii, despre copii care mor și este datoria tuturor să îmbunătățim situația copiilor în lume. Am încercat foarte mult să îmbunătățesc uh, situația copiilor migranți, Comisia a venit cu mai multe recomandări, odată cu un buget din partea Uniunii pentru această linie bugetară și pentru îmbunătățirea situației copiilor din Grecia, de exemplu, pentru ca să se creeze locuri sigure, pentru a garanta protecție de 48 de 24 din 24 pentru a garanta și uh, îngrijire alimente, dar și până la urmă o perspectivă pentru acești copii. Și pentru a le permite să ajungă în familii de plasament. Unii copii se află într-o situație în care încă de la început sunt reduși la statutul de cetățeni de rangul 2 pentru că nu primesc o educație de calitate. Iar noi avem instrumente legale și financiare pentru a schimba situația, dar în continuare rămân foarte multe de făcut. Am făcut destul de multe pentru promovarea unei justiții care să țină cont de copii, așa cum a zis și Maite. Uh, de fiecare dată când copiii intră în contact cu sistemul de justiție ca victime sau ca făptași sau ca parte din proceduri în cadrul migrației, trebuie să ne asigurăm că drepturile și demnitatea lor sunt respectate și că deciziile și sentințele sunt proporționate și clare dar și juste. Contactul cu justiția nu trebuie să fie o nouă experiență traumatizantă pentru copii am uh, încercat să ne concentrăm uh, și pe copiii care sunt victimele violențelor, infracțiunilor, incluzând aici servicii specializate de susținere care țin cont de nevoile specifice ale copiilor foarte tineri sau a, foarte mici sau a copiilor cu disabilități. Am stabilit reguli pe, cu privire la alternativele pe detenție iar o tratare proporționată a cazurilor în care sunt implicați copiii de asemenea. Avem nevoie însă de profesioniști pentru aceasta și avem nevoie de susținere financiară pentru traininguri și formări uh, pentru oamenii de specialitate care se ocupă de minorii neacompaniați, de exemplu, în uh, procesele pe care trebuie să le suporte. Noi susținem și conceptul de case ale copiilor, o, un centru uh, Uh, care să țină cont de nevoile copiilor pentru victime și martori. Aceste centre au fost instaurate acum în 23 de state membre și ajută uh, la garantarea faptului ca victimele și martorii în uh, cazurile de violență în Europa care implică minori să fie mai bine protejați. Am promovat un dialog în cadrul forumului cu privire la drepturile copilului. În aprilie am discutat cele mai bune practici, am promovat participarea copiilor la nivelul uh, vieții democratice și politice în UE și un studiu în acest domeniu a fost deja uh, lansat. Comisia va, își va începe aceste planuri uh, în câteva zile. Iar având în vedere aceste propuneri, pot să vă garantez că și pentru comisia următoare drepturile copilului vor fi esențiale. Vom încerca să spargem cercul periculos al sărăciei infantile și știu că este extrem de important acest subiect pentru deputații din Parlamentul European care au luptat încă de mai de mult pentru o garanție prin care fiecare copil din Uniunea Europeană trebuie să aibă acces la servicii de bază. O să ne folosim și poziția geopolitică în calitate de putere globală, comercială, pentru a promova o politică a toleranței zero în ceea ce privește munca munca infantilă. Iar comisia care își va începe acum uh, mandatul dorește să lanseze o strategie cuprinzătoare cu privire la drepturile copilului. Aceasta ar trebui să includă măsuri de protejare a copiilor vulnerabili, să protejeze drepturile lor online și să garanteze o justiție care să fie să țină cont de ei și de nevoile lor. În calitate de vicepreședinte a Comisiei, o să încerc să am grijă ca aceste evoluții să meargă în direcția care trebuie. Carta uh, Uniunii uh, și Cartea ONU, Carta ONU, dar și Carta Drepturilor Fundamentale în uh, zona și în, în era digitală contează foarte mult, iar punerea în aplicare a acestor drepturi este la fel de importantă pentru uh, generația care vine. Regulile care au fost întocmite însă când noile tehnologii nu erau o parte din viața copiilor trebuie să fie schimbate. Astăzi nu numai că această viață digitală este prezentă peste tot, ci este chiar dominantă. Uh, iar Facebook-ul n-ar trebui să fie un model uh, și în niciun caz o mamă pentru copii și Instagram-ul n-ar trebui să le fie tatăl. Și cu atât mai mult nu trebuie să fie un tată crud, pentru că un, uh, în lumea virtuală copiii de multe ori sunt victimele unor uh, hărțuiri de genul nu sunt destul de uh, slabi, nu sunt destul de buni, nu sunt destul de tot felul de lucruri și, din păcate, trebuie să abordăm și aceste probleme care țin de sfera intimă a copiilor și să încercăm să folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a îmbunătăți situația și pentru a scădea uh, riscurile la care sunt expuși copiii. Aș dori să închei cu un apel pe care îl lansez către tineri. Fiți activi, fiți prezenți și fiți uh, puternici în vocile dumneavoastră. Tocmai am uh, sărbătorit în Republica Cehă, care în 1989 era Cehoslovacia, cea de-a 30-a aniversare a Revoluției de Catifea. De aceea eu astăzi am uh, purtat acest sacou de catifea, poate că e Freud de vin aici. Revoluția a fost lansată de către tineri, de către studenți, de către elevi care au spus ne-am săturat de totalitarism, vrem un viitor mai bun, vrem să trăim în democrație, vrem uh, libertate. Iar uh, atunci când ne-am amintit de acest eveniment de acum 30 de ani, noi fiind acum tineri de 50 de ani, putem să depunem mărturie despre felul în care am folosit acești 30 de ani de libertate și de democrație. Iar Cred că în mare parte e vorba de povești de succes, povești fericite. Eu știu despre ce este vorba atunci când zicem că tinerii trebuie să vorbească, trebuie să se lupte. Ei se luptă mereu pentru un viitor mai bun, iar eu în noua mea funcție vă voi ajuta cât se poate. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult. creat, a ajuns în țările de jos cu câțiva ani în urmă din Irak, din Kurdistan și vrea să ne povestească povestea sa, ca și doamna comisar Iurova. Mult mulțumiri pentru prezență și iată acum ai cuvântul. M-am gândit ce trebuie să spun, ce trebuie să nu spun aici pe scenă într-o zi așa frumoasă și importantă în care sărbătorim drepturile copilului. Să vorbesc despre copilăria mea care, de care am fost lipsită când am locuit în țările de jos după ce a trebuit să fug de acasă și cum a trebuit să mă mut de 5 ori într-un an, ceea ce a însemnat să-mi părăsesc casa, prietenii, familia, locurile în care mă simțeam în siguranță, vecinătatea, de 5 ori a trebuit să plec într-un singur an aș putea vorbi și despre faptul că timp de 2 ani a trebuit să ne luptăm în instanță pentru a obține uh, un scaun uh, necesar pentru sora mea mai mică care are probleme medicale fizice și mentale. Sau poate a trebuit să, ar trebui să vorbesc despre faptul că a trebuit să împart camera cu șase membri ai familiei și uh, nu aveam deloc intimitate acolo și că există tineri și copii fără documente care n-au dreptul să primească educație uh, când ajung la 18 ani și n-au capacitatea de a lua hotărâri pe uh, lucruri care au impact asupra vieților, un impact mare asupra vieților. Există multe lucruri pe care vreau să vi le spun, însă aș vrea în special să vă rog să-i lăsați pe copii să fie copii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă numesc Ahrat Silvani. Muchísimas, muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnul O'Flaherty. E rândul dumneavoastră acum. Vă rog, vă mulțumim încă o dată pentru prezența în Parlament. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această onoare de a mă invita să particip uh, și mulțumesc și eurodeputaților pentru că ne găzduiesc. Mulțumesc tuturor participanților din sală. Aș dori uh, încă o dată să-i mulțumesc lui Acrat uh, pentru cuvintele sale puternice. A fost uh, primul tânăr care a vorbit astăzi și deci a fost nevoie de o oră ca să auzim această voce, dar a meritat. Mulțumim încă o dată. Dragi prieteni, trebuie să vă spun că mă simt în vârstă astăzi și nu doar pentru că sunt mulți tineri în sală, ci pentru că mi-amintesc foarte clar acea zi din 1989 când s-a adoptat convenția respectivă. Eu nu am fost la New York, dar îmi amintesc că veștile peste tot, erau peste tot, uh, s-a spus că șefii de state au mers la New York uh, spunând că vom ratifica această convenție. Nimeni nu văzuse așa ceva înainte sau de atunci încoace. Îmi amintesc uh, și uh, cât de interesant i s-a părut uh, conținutul acestei convenții. A fost și încă este un instrument foarte important pentru drepturile omului. Vorbea despre copil ca o persoană, ca o ființă umană care nu trebuie doar să fie protejată, ci și trebuie să îi se ofere posibilitatea să se facă auzită. Uh, s-a spus că interesul superior al copilului este principiul cel mai important pentru orice acțiune care îl vizează pe copilul respectiv. Îmi amintesc de entuziasmul din 1989, dar ar fi fost foarte greu să prezicem uh, cum uh, se va transforma sau câte transformări vor apărea în următorii 30 de ani și vă pot da exemple despre felul în care a schimbat lumea pur și simplu. Uitați-vă la UNICEF a transformat UNICEF-ul. Pe atunci uh, a fost uh, uh, actorul cel mai important al activității în acest domeniu la ONU. Oniceful ul a fost uh, motorul pentru abordarea bazată pe drepturile omului pentru uh, programarea pentru dezvoltare și în timp am ajuns uh, la obiectivele de dezvoltare a mileniului. Acum, dacă ne gândim la nivelul național, e motivul pentru care avem mediatori pentru copii, avem planuri de acțiune sau planuri de acțiune cu privire la drepturile copiilor în multe țări. Această convenție a fost uh, temelia pentru un leadership uh, foarte important în multe locuri și vă pot spune că sunt onorată uh, să împărtășesc cu Colera Preca, cu fostul președinte, care a fost un lider mondial. Așa cum spunea și doamna comisar, doamna Jurova, Convenția privind drepturile copilului, copilului a declanșat o serie de decizii și de texte legislative care au schimbat uh, radical lucrurile. Și dacă aș, uh, ar fi să citesc doar o schimbare legislativă, aș menționa Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și articolul său 24, care se bazează pe deplin pe această Convenție pentru Drepturile Copilului. Garanția pentru drepturile copilor din Carta Europeană nu ar fi atât de profundă, de uh, cuprinzătoare, dacă nu ar fi existat această inspirație din Convenție. Deci, într-adevăr, astăzi avem foarte multe motive de bucurie și nu ar trebui să ne codim. Dar, așa cum uh, uh au spus vorbitorii de la Uh, primele discursuri și acum uh, din partea doamnei comisar uh, Jurova și de la CRAT încă mai avem foarte multe de înfăptuit. Nu cred că trebuie să ne culcăm pe lauri sau să fim leneși și aș dori să mă axez pe trei domenii la care s-a referit în mare parte și doamna comisar. În primul rând, migrația. <clears throat> Situația copiilor în cadrul migrației este, uh, este o problemă în europeană. În urmă cu câteva săptămâni m-am întors uh, de la tabăra de la uh, Moria, de pe insula Lesbos, din Grecia și trebuie să mergeți acolo, trebuie să mergi ca să îți dai seama care sunt provocările și riscurile cu care ne confruntăm, riscurile mai ales pentru copii. La Moria, în ziua când a fost acolo, erau o mie de copii neînsoțiți, deci uh, fără părinți sau fără tutore. Doar 300 din acești o mie de copii uh, erau adăpostiți în locul sigure. Restul erau pur și simplu în uh, natură, fără niciun fel de protecție dedicată. Nu ar trebui să se întâmple asta. Îmi amintesc de un băiețel. Eram pe punctul să părăsim zona sigură pentru copii și am văzut un băiețel care avea cam 12 ani care avea un uh, tatuaj pe antebraț. Pe mine m-a impresionat uh, acest uh, tatuaj. Era vorba de o armă Kalashnikov și l-am întrebat de ce, de ce te-ai făcut tatuajul ăsta? Și mi-a spus că mereu mi-amintesc că dacă vrei să trăiești în lumea asta, trebuie să lupți. Niciun copil de 12 ani nu ar trebui să facă o astfel de afirmație șocantă. Deci, după cum am spus, uh, problema uh, capacităților de adăpostire pentru migranți este o problemă. Mai există un alt aspect uh, la care aș dori să mă refer astfel, astăzi. Acrat a spus și ea, trebuie să obținem rezultate mai bune în procesul de integrare al copiilor în societățile noastre. Încă o dată, după ce copiii părăsesc aceste facilități de adăpostire, trec la procesul de integrare și trebuie să uh, îmbunătățim uh, rezultatele. Ieri, agenția noastră a publicat un nou studiu cu privire la experiența tinerilor care au sosit în Europa în 2015 uh, și în 2016. Și, cu siguranță, putem să identificăm bune practici, dar, din păcate, avem evoluții îngrijorătoare mult prea multe în prea multe locuri. Uh, o să părăsesc migrația și o să mă refer acum la chestiunea sărăciei. Aici, într-adevăr, trebuie să uh, depunem eforturi constante, să fie o chestiune uh, primordială pentru Uniunea Europeană. Un sfert dintre toți copiii din Uniunea Europeană trăiesc în uh, gospodării sărace. 25 de milioane de copii trăiesc în sărăcie în poate pe continentul cel mai bogat de pe planetă. Doamna Jurova a făcut asta, a depășit uh, cifrele și dacă ne referim uh, la diverse categorii, situația este și mai îngrozitoare și aș dori să mă refer mai ales la situația minorității rome. Copiii ai acestor șase milioane de uh, romi din Europeană. Mă opresc doar la această cifră. 41%, aproape jumătate, din toți copiii comunității rome trăiesc într-o gospodărie în care uh, uh, membrii familiei merg uh, fără să fi mâncat seara, înfometați. Dacă pui aceeași întrebare opiniei publice generale, tuturor uh, din societate, și dacă pui întrebarea deci copiii aceștia într-o familie în care toată lumea merge flămândă la culcare, uh, uh, răspunsul este 8%. 41% în comunitatea romă, 8% în general. Și în al treilea rând, alt subiect de îngrijorare, aș dori să mă refer la situația copiilor și a sistemului justiției. Uh, copiii ca martori, ca uh, Uh, obiectul atenției, de exemplu în procedurile de divorț sau procedurile de adopție și, practic, uh, în orice etapă a sistemului uh, de justiție. Vorbim acest termen de justiție favorabilă copiilor, dar, din păcate, agenția noastră și-a dat seama că în prea multe locuri în Uniunea Europeană ar trebui să vorbim despre o justiție care nu este favorabilă copiilor. Nu se acordă atenție nevoilor speciale ale copiilor Uh, pagubele pentru un copil uh, efectuate de uh, ignoranță sunt, pot fi foarte grave. În ultima parte a intervenției mele aș dori să mă refer la acțiuni, să trec de partea de preocupări. Noi am făcut câteva recomandări în primul rând, în domeniul migrației, să luăm subiectele în ordine. Trebuie să protejăm mai mult copiii în acest context al migrației și putem să protejăm mai bine copiii ă, de la ă, capacitățile de primire până la integrare. Avem nevoie de o integrare care să țină cont de uh, problemele uh, diverse din statele membre și care pot fi rezolvate, poate și doar prin uh, uh, schimbul de bune practici. În domeniul sărăciei copiilor aș face astăzi doar o singură recomandare. Acest uh, mecanism, uh, garanția pentru copii, această idee care se înfiripă în europeană nu va fi uh, concretizată uh, dacă nu va exista uh, voința din partea Comisiei a statelor membre și a uh, Parlamentului European, dar va schimba radical situația copiilor cetățenilor. Iar în ce privește justiția, trebuie să îmbunătățim legislația europeană existentă și, așa cum spunea doamna comisor, să investim în formare și să avem resurse suplimentare. Deci, dragi colegi, mă opresc aici, dar aș dori să vă spun că ziua de astăzi este o zi minunată. Sărbătorim nu numai aici, ci și în întreaga lume această convenție. Deci, uh, haideți uh, să plecăm de aici înflăcărați, convinși că această convenție trebuie să fie uh, mobilizată și pe următorii 30 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt uh, tineri care se asigură că drepturile lor sunt uh, respectate și Reina uh, a făcut parte din tinerii care s-au referit la punctul 3 din Convenția Drepturilor Copilului. Thank you very much. Vă mulțumesc. Sunt aici astăzi pentru că criza climatică este cel mai mare amenințare la adresa drepturilor care mi-au fost promise mie și drepturile fiecărui copil de pe planetă. Au fost promise acum 30 de ani. Criza climatică este cea mai mare amenințare, nu numai pentru viitorul meu și pentru uh, casa mea, ci este cea care, această criză este cea care îi gonește deja pe milioane dintre copii în momentul acesta. Migrația și sărăcia nu vor fi decât înrăutățite din cauza crizelor climatice pe viitor, din cauza schimbărilor climatice, iar noi suntem cei care investim în combustibil fosil și continuăm să investim în ele, acești combustibili, deși copiii mor în întreaga lume. După cum spuneam, criza climatică va crea milioane de refugiați pentru Europa, pentru Germania cel puțin. Nu vom putea să le oferim acestor oameni case sigure. În ultimii ani, Germania nu a putut să îi ajute pe milioane cu case și, și cu adăpost iar pe viitor va trebui să adăpostim 500 de milioane de oameni și să le oferim un adăpost este imposibil. N-aș vrea să vă dau lecții, dar casa mea se schimbă și guvernul meu nu acționează și aceasta mă îngrijorează. În acest an, Germania a trăit cea mai călduroasă vară din istorie nu numai uh, vara, ci și iarna este mai călduroasă. În Hamburg nu mai avem uh, zăpadă de ceva vreme. Trebuie însă să suportăm uh, ploi torențiale și inundații câteodată. Dar dacă comparăm povestea mea cu ceea ce au spus și uh, colegii mei de pe insulele Marshall în uh, petiția lor, sunt, cred eu, foarte privilegiată să trăiesc acolo unde trăiesc. Toți aceștia își pierd casele, așa cum se întâmplă și cu mulți alți locuitori de pe insule. În acest moment chiar, este singurul lucru pe care vreau să-l subliniez. În timp ce noi discutăm, acești oameni nu-și pierd numai casele, ci și prietenii, frații, surorile și familiile. Iar noi stăm aici și vorbim. Acești oameni trec printr-un coșmar din cauza consumului nostru ridicol. Acești oameni care trăiesc o viață simplă, tradițională, sunt cei care sunt cei mai afectați de criza climatică, iar Germania arde cărbuni chiar acum, iar eu sunt în siguranță în continuare. Pentru mine, e injust ceea ce se întâmplă. De fapt, Germania are un impact ecologic enorm. Noi suntem cei care investim în combustibil fosil, deși există mulți oameni care își pierd adăpostul. Noi suntem cei care creăm răul, care creăm spaimele pe care îl simt prietenii mei în fiecare zi. Felul în care majoritatea oamenilor din Germania și Europa trăiesc creează problemele de care vorbim și contribuie la schimbările climatice. Noi, copiilor, nouă copiilor, ni se spune că trebuie să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Dar am senzația că șefii de stat, de guverne din lume au uitat acest lucru în timp ce creșteau și deveneau adulți. Eu cred că șefii de stat, liderii acestei lumi, trebuie să nu mai pună profitul pe primul loc și trebuie să ne ofere drepturile pe care ni le-au promis. Eu nu fac decât să cer drepturi uh, ale copilului, drepturi uh, fundamentale. Nu cer ceva ridicol sau exagerat. E vorba de viață sau de moarte și trebuie să fie răspuns o întrebare la care să răspundem imediat. Este dreptul meu, este dreptul oricărui copil să aibă un viitor și o casă sigură. Iar Făcând aceasta, trebuie să lăsăm deosebirile deoparte, trebuie să acționăm prin politică, dar și prin uh, comunități, prin orașele noastre. Fiind dat că e vorba aici despre viitorul nostru, trebuie să fim o parte Fiind dat că este vorba așadar de viitorul nostru, trebuie să fim o parte din deciziile care se iau. Nu ar trebui să ne luptăm pentru supraviețuire și să nu mergem la școală pentru ca să avem un viitor. Convenția ne-a promis uh, protecție, dar de fapt nu ne oferă. N-ar trebui să fim o parte din ceea ce se întâmplă și pot să vă spun că sunt epuizată cerându-mi drepturile, în timp ce liderii acestei lumi se uh, pretind în continuare că nu mă aud. Nu vă dăm spațiul ca să așteptați, ci vă dăm un spațiu ca să acționați, de exemplu fiecare vineri. Să ne uităm la criza climatică în față. Este o criză, este o urgență. Pentru că eu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să am un viitor. Mulțumesc! Bien. Bun. Mulțumesc, Reina. Sioda are experiență în implicarea în consilii locale, unde copiii, fete și băieți, se ocupă de drepturi, se ocupă de angajamente pe aspecte care țin de viața comunității. Mulțumim pentru prezența, ai cuvântul. Thank you. Good afternoon. Mulțumesc, mă numesc Shidi, am 14 ani și vin din Irlanda. Sunt membru din Consiliul Copiilor Eurochild Eurochild lucrează pentru ca toți copiii să poată crește în siguranță, cu siguranță de sine și cu sănătate, în sănătate de plină și să fie respectați în societate. Iar în acest consiliu sunt uh, și acompaniat de alți copii care reprezintă alte țări, alte organizații care ne susțin activitățile noastre la nivel local. Astăzi vorbesc în numele Consiliului Copiilor Eurochild. De ce suntem aici? Mulți dintre prim-ministrii noștri, incluzându-l pe cel de la, din țara mea, au venit în acest hemiciclu și au vorbit despre viitorul Europei. Însă nimeni nu este mai afectat de viitorul Europei decât copiii noștri, copiii acestei lumi care își vor petrece mare parte din viață în acel viitor. Deci mă bucur să aud părerea copiilor celorlalți în această zi de comemorare. Astăzi vorbesc însă și în numele celor 20.000 de copii care au răspuns la sondajul uh, Eurokids. În, acum 30 de ani, lumea a recunoscut drepturile pe care noi le avem în calitate de copii. Convenția ne dă dreptul fiecărei uh, ființe de pe această planetă, uh, ne dă drepturi fundamentale, ceea ce sună foarte bine, dar nu este de fapt adevărat, pentru că în continuare copiii sunt omorâți, sunt violați și trebuie să muncească în loc să se ducă la școală. Și sunt foarte mulți copii care în continuare nu știu că nu este acceptabil să se întâmple așa, că ei au dreptul să aibă o educație, să fie în siguranță și să fie îngrijiți. În ultimii ani am cerut uh, copiilor din Europa să ne spună îngrijorările lor și ce și-ar dori. Din Serbia în Slovacia, Franța până în Finlanda, toți copiii au spus același lucru despre îngrijorările față de viitor. Iar astăzi suntem aici pentru a vă transmite aceste concluzii de la copiii care ne-au transmis nouă părerea lor. În Europa, 23 de milioane de copii, adică unul din patru copii, se află în risc de sărăcie și excludere. 52% dintre copii sunt uh, îngrijorați de viitorul lor. Copii din Italia, Polonia și România sunt cei mai temători în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Noi suntem aici pentru că schimbările climatice este printre primele trei îngrijorări ale copiilor și cam jumătate dintre copii consideră că Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol în protejarea mediului. Sărăcia în rândul copiilor este responsabilă pentru multe probleme pe care le au copiii și tinerii, pentru că împiedică capacitatea copiilor de a învăța, de a se educa, contribuie la probleme sociale, comportamentale, dar și la șomaj, la lipsă de adăpost și probleme de sănătate mentală. Copiii și tinerii sunt îngrijorați de bullying-ul online, de hărțuire pe internet. Uniunea Europeană trebuie să vorbească cu companiile mari în domeniul rețelelor de socializare pentru ca să vorbească despre hărțuirea aceasta și dacă vrem ca tinerii să folosească aceste, um, aceste căi, trebuie să ia la cunoștință mai întâi problema. Copiii suferă, dar sunt și agenții schimbării. Împreună cu Consiliul de la Eurochild am lucrat pe diferite planuri care țin de drepturile drepturile copiilor în diferite țări. Am lucrat pe sărăcia infantilă. Am încercat să elaborăm un sondaj la școli pentru ca să vedem care e părerea copiilor. Am lucrat de asemenea și pe mediu, pe sănătatea mentală și bunăstarea copiilor și pe uh, infracțiunile la adresa lor. Dar există și altă parte a medaliei. Când vorbim despre drepturile noastre, foarte mulți au primit uh, un răspuns dur, să stea jos și să tacă din gură. Ni s-a spus că părerea copiilor nu contează și că suntem oricum prea tineri să vorbim. Ni s-a spus că nu avem dreptul să ni se audă vocea. Nu ni se pare acceptabil așa ceva și, sincer, nu ni se pare adevărat. A trata astfel copiii are un impact asupra motivațiilor de a crea schimbarea și pe perspectivele lor. Copiii nu sunt doar acolo ca să aștepte să primească pe o tavă argintie viitorul care li s-a construit. Noi considerăm că prin opinia lor copiii pot să schimbe soarta Europei. Copiii sunt uh, ființe umane, nu sunt uh, ființe în devenire. Noi suntem prezentul, noi suntem 20% din populația europeană și 100% din uh, Europa pe care dumneavoastră o construiți. Noi nu suntem doar aici pentru ca să fim uh, în rebeliune. Noi nu suntem doar pentru ca să se scrie despre noi pe o hârtie și noi nu ne prefacem. Nu jucăm teatru. Avem nevoie de o schimbare adevărată și durabilă. Deci ce avem nevoie să ne dați dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți factorii de decizie în Uniunea Europeană, dumneavoastră faceți politicile și regulile. Știm că aveți inteligența și experiența pentru a crea un, mai bun, un viitor mai bun pentru noi. Noi vrem însă să ne implicați și să participăm și noi la crearea aceasta. Vrem reguli mai bune din partea adulților pentru ca să ne protejeze drepturile și vrem să ne asigurăm că și copiii sunt educați și știu despre drepturile lor. Vrem să ne așezăm lângă dumneavoastră pentru ca să discutăm aceste reguli reguli. Factorii decizionali din Uniunea Europeană trebuie să ne asculte părerea noastră și să țină cont de ea. În această vară a avut loc o petiție pentru a cere comisarului european unui comisar european să fie un comisar pentru copii. Nici n-ar fi trebuit să fie nevoie de o astfel de petiție, pentru că interesul copiilor trebuie să fie în centrul unui continent care vrea, se vrea lider global. În București, România, în acest an, colegii mei au uh, redactat o declarație a copiilor, unde am cerut instituțiilor europene să ia în serios această cerere. Trebuie să colaborăm cu dumneavoastră pentru ca să-i asigurăm pe copii că vor putea fi uh, sănătoși, fericiți și să crească fără probleme. Pentru ca niciun copil să nu-și mai vadă drepturile călcate în picioare. În conformitate cu conferința ONU cu privire la drepturile copilului, acestea trebuie să fie considerate la toate nivelurile și, în al doilea rând, cel mai bun interes, cel mai important interes trebuie să fie interesul copilului, care să ghideze toate prioritățile și acțiunile la nivelul Uniunii. Trebuie să ne gândim de două ori atunci când dați un vot, atunci când uh, luați o decizie, ce se întâmplă cu copiii în această decizie și trebuie să ne asigurăm că viitorul este luminos. Noi suntem cei care vrem să fim educați și vrem să beneficiem de pe urma acestei lumi. Noi considerăm că investiția în sistemele de educație vor încuraja și inclusivitatea, și inovarea, și în același timp expertiza. Și vrem ca partenerii noștri să ne, să ne inspire pentru ca visele noastre să po- se poată realiza. E nevoie să se investească în domenii care pot să-i ajute pe copii să supraviețuiască și să crească bine. Sănătate, nutriție, protecție socială, îngrijire, toate aceste, aceste angajamente la adresa drepturilor copiilor trebuie să se reflecte și în politicile interne și în cele externe ale Uniunii Europene. Avem nevoie de solidaritate față de copiii din întreaga lume. Vrem să cerem Uniunii Europene să ia măsuri urgente pentru protejarea mediului înconjurător. Noi suntem cei care va trebui să locuim aici cu consecințele acțiunilor politice de astăzi mai târziu. Vrem ca factorii decizionali din Uniunea Europeană să poată să ia decizii pe care să nu trebuiască să le regrete. Noi nu suntem complicați, nouă ne pasă de drepturile generației noastre și de generațiile următoare de copii care vor urma. Noi știm că dacă lucrăm împreună vom putea schimba soarta acestui continent. Vă mulțumesc! una de las cosas que... Unul dintre lucrurile care se întâmplă în Parlamentul European e că uh, timpul trece foarte repede, ne ajunge din urmă și cred că nu o să poată interveni toată lumea, pentru că dacă nu, uh, ultimii nu vor mai avea ocazia să intervină. Avem următoarea colegă și ne va vorbi despre comunități, despre unde trăim și cum ne ocupăm de drepturi. Aveți cuvântul și bine ați venit! Mulțumesc, spune doamna Preca. Eh, mă bucur să fiu aici alături de copiii care au prezentat așa de bine eh, visele și aspirațiile lor. Fără îndoială, eh, este important să lucrăm în acest domeniu, să ne ocupăm de evoluția gândirii privind drepturile omului. Avem și un cadru în care politicile referitoare la drepturile copiilor pot fi dezvoltate la nivel regional, național și internațional. În practică, CRC și protocolele sale au ajutat la îmbunătățirea vieții milioane de copii recunoașterea drepturilor, procesele de redactare a legislației continuă să se inspire din această convenție esențială. Însă să nu credem că activitatea noastră referitoare la drepturile copilului s-a încheiat. Europa și întreaga lume continuă să progreseze și să avanseze în acest noi mileniu și apar noi provocări uneori eh, vechile provocări reapar și ele. Eh, se schimbă și structura demografică a Europei. Economiile cresc, scad, eh, politicienii duri îi înlocuiesc pe cei moderați, regiunile evoluează și provocările cu care se confruntă copiii și societățile noastre se schimbă și ele. Membrii vulnerabili ai societăților noastre sunt cei mai afectați. Cei care nu au putere, care nu au un glas, n-au dreptul la vot. Copiii intră în această categorie, în aceste categorii. Și aniversări, cum e cea de astăzi, ne amintesc cât de important este să ne continuăm munca pentru garantarea drepturilor copilului. Pentru că încă mai sunt multe lucruri ce trebuie făcute, astfel încât fiecare copil să trăiască și să se dezvolte cu adevărat. Din păcate, mai rămân multe obstacole care trebuie depășite. Și eu o să mă axez pe trei dintre acestea, pe principalele trei: sărăcie, migrație și vizibilitate unul din patru copii, după cum am auzit, în Uniunea Europeană se confruntă cu riscul sărăciei sau excluziunii sociale. În anumite țări din Uniunea Europeană, rata sărăciei în rândul copiilor depășește chiar 40%. Aceste statistici nu dau prea bine, fără îndoială. Acești copii nu doar că nu-și vor îndeplini niciodată potențialul, ci știm că acești copii care vin din familii cu venit redus sunt, um, se confruntă cu riscul de a nu avea acces la educație la vârste mici. Știm de asemenea că acești copii din familii cu venituri mici sunt de trei ori mai expuși la riscul de a se confrunta cu probleme mentale față de ceilalți copii. Vor suferi de-a lungul întregii vieți și uh, riscă să părăsească școala la o vârstă destul de tânără Uh, ca urmare a provocărilor de ordin uh, uh, al sănătăților. Există copii care vin din familii mai bune și care pot să beneficieze de toate aceste lucruri. Scenariul acesta al abandonării școlii la vârste mici este unul foarte îngrijorător și ne arată că există o legătură strânsă între școala întreruptă la vârste mici și alte aspecte ale vieții. Dacă reușim să rupem acest ciclu, eh, trebuie să facem niște eforturi enorme. Cu cât lăsăm timpul să treacă, cu atât trebuie să facem mai mari eforturi, pentru că decalajul dintre cei care au și cei care n-au continuă să crească. Între timp, sorta acestui copii va fi pecetluită, pentru că acești copii născuți în sărăcie probabil vor crește săraci și vor transmite următoarei generații aceeași situație. Câteva cuvinte despre migrația în rândul copiilor acum. Peste 30.000 de migranți și refugiați sunt copii și sunt copii care au dispărut în Europa între 2014 și 2017. Aceste cifre sunt șocante. Trebuie să ne amintim că în spatele fiecărui copil um, există o poveste tristă, disperată. Sunt copii care sunt forțați să-și abandoneze casa și să uh, treacă printr-o, printr-o deplasare îndelungată, periculoasă, pentru care nu sunt pregătiți și adesea nici nu doresc mm, să o facă. Nu au protecție, nu le sunt respectate drepturile. Există o conferință care a avut loc în Malta și care a fost uh, organizată de Fundația Malteză pentru Bunăstarea Societății și Copiii Dispăruți în Europa, unde s-a discutat despre această realitate și au fost redactate o serie de recomandări care să abordeze tragediile cu care se confruntă Europa. Un alt document important care prezintă o serie de recomandări foarte importante este documentul de poziție emis de Eurochild, ter de zon și Save the Children. Recomandările cer o schimbare la adresul mentalității în ceea ce privește migrația și în special migrația copiilor. Uh, trebuie să se schimbe mentalitatea să punem în centru drepturile copiilor care să se bucure de empatie, sprijin și um, răspundere. Se cere de îmbunătățirea politicilor pentru migrație și acces pentru copii la drepturile lor și atenție mare se acordă interesului superior al copilului. UNICEF cu câțiva ani în urmă a estimat că copiii cu dizabilități sunt de 3 până la 4 ori mai expuși uh, violenței fizice și sexuale și neglijării față de copiii fără dizabilități. Copiii cu dizabilități se confruntă cu bariere zilnice în calea uh, dezvoltărilor și au și stigmatul și discriminarea cu care se confruntă adesea se simt invizibili. Aș vrea să vă spun o poveste cu privire la barierele cu care se confruntă copiii cu dizabilități în Europa. O organizație pe care o conduc eu în Malta are un consiliu al copiilor și tinerilor. Cu câțiva ani în urmă, unii dintre copii au fost invitați să participe la reuniunea la Bruxelles. Un copil care uh, are probleme de mobilitate și are un scaun cu rotile și un membru al copiilor, Consiliului Copiilor se numără printre uh, Uh, membrii delegației noastre. Însă deplasarea sa s-a confruntat cu așa de multe dificultăți, e de nepermis. Uh, prima problemă a apărut înainte ca avionul să decoleze. Bateriile scaunului au trebuit să fie dezactivate din motive de precauție. Uh, au existat întârzieri, scaunul respectiv și-a pierdut toate settingurile, deci odată ce am aterizat, nu exista un mijloc de transport, un taxi adecvat care să-l ducă la hotel, chiar dacă a fost rezervat unul. A trebuit să dăm multe telefoane, s-a obținut un taxi, dar problemele au continuat la hotel. Hotelul a confirmat că da, uh, poate facilita accesul uh, unui scaun cu rotile, dar uh, sala de baie nu permite acest lucru și băiatul a fost foarte speriat. Dificultățile au continuat când am mers în restaurante și când a trebuit să ne deplasăm dintr-un loc în altul. Ironic, în conferință era vorba despre Europa și despre protecția drepturilor fundamentale. Detaliile acestei povești nu sunt deloc exagerate. Astea sunt dificultățile cu care se confruntă copiii dizabilități și familiile lor în viața lor de zi cu zi. Cum pot să se dezvolte și să evolueze acești copii? Însă am speranța că lucrurile se vor îmbunătăți. Trebuie să avem speranță cu toții. De la începutul mandatului actual al Comisiei, președinta van der Leyen și-a luat angajamentul alături de comisar și de vicepreședinți să promoveze o strategie uh, consolidată privind copiii. Comisia are un rol esențial în următorii ani pentru a se asigura că drepturile copiilor uh, Uh, vor fi avute în vedere la dezvoltarea unei astfel de strategii. Și garanția pentru copii se axează pe servicii, um, uh, acces la sănătate gratuit, locuință și îngrijiri gratuite pentru copii. Reprezintă un pas esențial în direcția corectă și așteptăm ca statele membre să-l implementeze. Într-o perspectivă mai de ansamblu, la Eurochild, vrem ca în viitorul apropiat să avem o strategie europeană 2030 care să conțină și ținte concrete privind reducerea sărăciei în rândul copiilor și să pună copiii în centrul agendei politice copii care să fie promovați și protejați de toate statele membre, să existe investiții recomandările privind copiii, uh, să existe o recomandare a Consiliului, semestrul european să prioritizeze investițiile în copii. Uh, Eurochild tocmai a încheiat evaluarea pentru 2019 pentru semestrul european un raport de evaluare făcut de 22 de state membre care indică foarte clar că nu se acordă suficientă atenție subiectului sărăciei în rândul copiilor, că participarea copiilor este redusă, că dreptul la educație trebuie să devină o prioritate cheie, că trebuie să fie acordat sprijin familiilor și uh, îngrijirilor alternative la nivel de comunitate, că bunăstarea copiilor trebuie să fie inclusă în analiza UE privind evoluția politicilor naționale în rapoartele de țară. Intervine doamna președintă. Vă rog frumos, dacă puteți încheia și se întrerupe microfonul doamnei Preca. We are truly proud. Încheierea. Suntem la Eurocel foarte mândri că prin consiliul lor copiii ne informează de ce au nevoie și sperăm că în viitor instituțiile europene vor, uh, se vor axa pe participarea copiilor într-un proces structurat. Muchas gracias. Mulțumim foarte mult. Problema este că nu avem foarte mult timp. Trebuie să încheiem reuniunea la 16.30 și nu o să poată interveni toată lumea. Pentru că uh, ne-am lungit puțin și timpul a trecut. E foarte important să știți că în Parlamentul nostru există un intergrup care se ocupă de drepturile copiilor și minorilor. Există două femei, doar două doamne, între toate persoanele care lucrează acolo, care sunt foarte implicate, foarte curajoase și care ajută ca Parlamentul să facă multe lucruri. Caterina Chinici și Hilde Vaumans sunt astăzi aici alături de noi și vor începe intervențiile. Dar un minut fiecare. Doamna Chinici și apoi doamna Fauna. Deci un minut fiecare. Președinte, un minut de veropo. Mulțumesc, doamnă președinte. Un minut e foarte puțin pentru că sunt multe lucruri de spus, dar aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit și copiilor care au intervenit și copiilor care sunt prezenți în aula. Aici vedem cât de important este să implicăm copiii. O participare pe care noi am susținut-o în Parlament, inclusiv în intergrupul privind drepturile minorilor, pe care vrem să le reformăm. Am fost copreședinte în mandatul anterior și lucrăm acum să reconstituim grupul alături de ceilalți președinți și cu sprijinul colegilor europarlamentari. Astăzi sărbătorim o zi specială, dar a sărbători înseamnă și să privești nu doar la obiectivele atinse, pămărisești, ci și uh, la ce mai rămâne de realizat. Încă mai sunt mulți copii care se confruntă cu sărăcia, sunt mulți copii exploatați, uh, munca în rândul minorilor, prostituție. Există copii migranți minori care trebuie să fie integrați pe teritoriile noastre și există un număr foarte mare de acte violente comise împotriva copiilor. Așa că ce putem face ca să închei, mai ales în ceea ce privește violența care se manifestă prin intermediul internetului? Mulțumesc! doamna Vaumans, după care doamna Figmo. Îmi cer scuze, tot din intergrup. Nu zal het werken. Goedemiddag, lieve kinderen. Ik richt mij eigenlijk... Bună ziua, dragi copii. Doamnă comisar, aș dori să mă adresez de dumneavoastră, dar mai ales uh, copiilor. Aș dori să vă spun o poveste. În urmă cu doi ani, un membru al familiei mele, Nelson, a dispărut. Eram la Strasburg și am uh, transmis uh, mesaje pe rețelele sociale, pe Facebook, uh, pe Facebook și pe Twitter și uh, după două ore uh, l-am găsit. De fapt, era vorba despre pisica mea, Nelson, care mi-a fost adus acasă doar după două ore și doream să vă spun această poveste doar pentru că 10.000 de copii au uh, dispărut uh, datorită migrației. Unde au dispărut acești copii? Unde au dispărut? Nimeni nu știe. Nimănui pasă. Dar trebuie să ne gândim la acești copii, să lansăm căutări. Este foarte important. Aceasta este prioritatea noastră după 30 de ani uh, de convenție privind drepturile copiilor. Ar trebui ca lumea aceasta să fie o lume mai sigură pentru toți copiii noștri, inclusiv pentru copiii migranți. Tous et bienvenue, bienvenue. Doamna Vigmont, mulțumesc foarte mult. Bun venit copiilor. Doamnă președinte, mulțumesc pentru această inițiativă. Această aniversare este foarte importantă, bineînțeles. Pregătisem un discurs, dar ascultându-i pe tineri, vorbind cu discursurile lor percutante, mi-am dat seama că au pus degetul pe rană, practic, pe toate mizele, pe toate provocările cu care vine această aniversare. O aniversare e, înseamnă o bucurie, un tort. Din păcate, pentru mulți copii nu rămân decât firimiturile. copii uh, colegii mei au uh, menționat acest lucru, ne vom implica la Parlamentul European, dar trebuie să ne adresăm și guvernelor și sper să rămânem cu toții uh, mobilizați la nivel local sau mondial să atragem atenția guvernelor, să le tragem la răspundere pentru acțiune sau lipsa de acțiune. Unul dintre trei copii care trăiesc sub, semnul, sub pragul sărăciei, lipsa de acțiune, ați depus mărturie chiar dumneavoastră, faptul că multe țări, printre care țara mea, Belgia, consideră că copiii copiii merită să rămână închiși grație politicii migratorie, totul, toate acestea contravin Convenției privind drepturile copiilor, deci astăzi aș dori să vă reamintesc că trebuie să continuăm, continuăm mobilizarea. Voi, tinerii, sunteți foarte importanți, noi politicienii avem nevoie de voi, mulțumesc! Domnul Fest, un minut. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dragi copii, iată, Uniunea Europeană sărbătorește astăzi 30 de ani de drepturi ale copiilor, dar de ce? Ne putem pune întrebarea. În multe țări europene și statisticile aici sunt foarte elocvente, căsătoriile forțate uh, devin uh, tot mai importante, la fel ca și mutilarea genitală a tinerelor. În 2018, doar în Germania, au existat 70.000 de astfel de mutilări genitale și 8.000 de căsătorii forțate. Uh, ori cifrele reale sunt mult mai mari mii de copii sunt mutilați sau sunt obligați să se căsătorească. Toate aceste lucruri sunt interzise. Și asta se întâmplă doar în Germania și asta asta vreți să sărbătorim sincer. Uh, știm cu toții că la catolici nu există mutilare genitală, nu există căsătorie, nu există nici la, la, la budiști, la protestanți sau la evrei. Toate aceste uh, uh, groze vin doar dintr-o singură cultură, cultura musulmană, dar mulți deputați, mai ales de la cei din uh, partidele socialiste de stânga, își întorc privirea. După părerea lor, uh, violența se bazează întotdeauna doar pe violența de gen, nu este niciodată culturală. Și aceste partide Uh, uh, prin atitudinea lor au făcut posibile aceste mutilări. Președinte îl întrerupe pe vorbitor care nu mai are timp. La Berlin, la Hamburg nu ar trebui să sărbătorim, ci să ne rușinăm. Bine. Bun. Haideți să vedem. E foarte important pentru adulți și pentru tineri să înțelegeți că trebuie să vă gestionați mai bine timpul, pentru că dacă nu, luați din timpul altora. E foarte important. Și noi, cei mari, trebuie să dăm un exemplu în acest sens, doamna Fes. Doamna Cara Miranda are cuvântul. Um, I'm here with my... Mulțumesc! Sunt aici cu colegii de la Pactul European pentru Drepturile romului. Noi uh, încercăm uh, să să formăm următoarea generală în ce privește democratizarea și drepturile omului, aș dori să vă atrag atenția asupra uh, studiului care a fost publicat în această săptămână la Geneva privind sărăcia în rândul copiilor. Uh, Raina și colega mea vă vor spune câteva despre acest studiu, doream să spun că toți experții ONU au ajuns la concluzia că detenția copiilor pentru migrație și motivele conexe nu pot să fie niciodată în interesul superior al copilului. Cel puțin 330.000 de copii din 80 de țări în întreaga lume sunt deținuți în uh, aceste centre de detenție anual. Colegii au mai spus acest lucru, la fel ca și experții. Aș dori să vă atrag atenția asupra chestiunilor legate de sănătatea mentală. Aceste condiții de detenție pot uh, crea noi probleme precum depresiune, uh, șoc uh, post-traumatic, um, tristețe și așa mai departe. Detenția, de asemenea, poate genera moartea timporie în rândul copiilor după eliberare. Doream să vă supun atenției aceste probleme și să vă adresez o întrebare. Cum putem să sprijinim sănătatea psihică pentru ca copiii să depășească uh, această traumă. Mulțumesc! Senora Boni. Doamna Bomi. Premii Boni. Uh, hello everybody. Uh, I, as a Global Campus alumni, I work on... Domnul Boni, eu mă ocup de chestiunile LGBTI în uh, Europa Centrală și în uh, uh fostele republici sovietice. Aș dori să vă povestesc ceva despre un prieten polonez. Îl voi numi Matthew. Avea 12 ani când a ajuns la cercetat și în Polonia era un tânăr angajat și dorea să facă ceva important pentru planetă. În, al trei, în a treia tabără le-a spus uh, prietenilor că era uh, homosexual. Ce a urmat? A, a fost uh, crud. Ei au început să-l bată și uh, a rămas surd. A fost abandonat Uh, Matthew a fost atât de bătut încât a trebuit să o sune pe mama și să părăsească tabăra respectivă, după care a trebuit uh, să treacă prin luni de depresie. Și până la urmă uh, a ajuns să se sinucidă. A încercat să se sinucidă și a mai încercat a doua oară să se sinucidă. 70% din persoane, și aici sintetizez, în Polonia se gândesc la sinucid și e momentul ca Uniunea Europeană să apere drepturile a tuturor copiilor. Bien. El Ahar Ventaja, numărul 60. Numărul 66, Ahar Ventaja. Stimată doamnă președinte, dragi uh, oaspeți, dragi uh, copii, este o onoare pentru mine să fiu aici. Eu nu o să vă răpesc prea mult timp. O să pun o întrebare. Suntem în anul 2019 și avem foarte mulți tineri uh, dedicați, dar unii nu au acces la educație în Palestina, Siria, Somalia și uh, minorități precum uigurii ce se întâmplă cu articolul 26 din Convenție? Dreptul la educație. Valabil pentru toată lumea. Deci, uh, în încheiere, aș dori să fac o observație. Lumea se schimbă, dar uh, omenirea regresează. Mulțumesc! Tom Belanger, poate ser? Tom Belanger, 102. Bună ziua, mă numesc Tom Belanger, am 17 ani, sunt ambasador la Acțiune Mediterane. Întrebarea mea este simplă, dar este tabu ce facem cu acești uh, copii belgieni europeni care se află în uh, centrele din Siria sau din Turcia, n-au suferit uh, suficient doar pentru că uh, sunt condamnați pentru crimele copiilor. N-au suferit de pe urma izolării suficiente, de condițiile de viață deplorabile. Aceste copii sunt condamnați la supraviețuire. Deci haideți să schimbăm situația. Nu e posibil să mai continue să sufere datorită greșelii părinților lor, a adulților. V-am ascultat cu mare atenție, doamna Jurova. Dar pentru ca discursul dumneavoastră să aibă un sens, la fel ca și așa, această aniversare, trebuie ca acești copii să fie repatriați. Europa trebuie să le apere drepturile, să le acorde o, o șansă, să aibă încredere în ei și dacă se poate să-i reconcilieze cu valorile noastre cetățenești. Deci implor Europa să nu mai aștepte. Ă, tăcerea dumneavoastră mi se pare rușinoasă și, așa cum a spus și Acrat, să le permitem copiilor să fie copii. Să nu-i mai vedem ca pe o bombă cu efect întârziat. E vorba de copii. Haideți să acționăm. Mulțumesc. Bien sûr, merci. Michiel Mates. Mates. Mates. 241. Michiel. Mulțumesc că mi acordat cuvântul. Mă numesc Michael Matis de la Alianța pentru Copilărie. În prima zi de activitate a Parlamentului European în acest an am organizat un concert cu copii care au cântat imnul uh, Uniunii Europene și pentru anul viitor, 2020, vom proceda la fel, deci în 1 septembrie. Haideți ca această sărbătorire să fie începutul activității Parlamentului European cu copiii. Eu vin din țările de jos și când se inaugurează activitatea parlamentarului este o zi de bucurie. Haideți să facem la fel și la Parlamentul European, pentru cetățeni și pentru Parlament. Iar în 1 septembrie asta vom face, din nou vom cânta imnul european aici. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Donat! Aveți cuvântul. Mulțumesc. Pregătisem câteva întrebări, dar doream doar să fac o observație. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc pentru faptul că vă uh, implicați în politică, uh, nu numai pentru că aduceți energie, uh, dar și pentru că veniți cu conținut și cu întrebări reale. Deci vă rog să mențineți uh, acest nivel ridicat. Uh, doream să mă refer doar la un aspect eu cred că trebuie să punem în aplicare declarația de la București, pentru că cred că nu doar adulții uh, trebuie să uh, fie convinși să intre în politică. Mie mi se spune că sunt prea tânără să intru în politică, dar cred că și copiii trebuie să aibă posibilitatea să ia uh, masă la, la, loc la masa uh, negocierilor și să ia decizii. Și am o întrebare pentru fetele de la prezidiu. Spuneți-ne cum putem să ajutăm uh, mișcările voastre ale copiilor la nivel național și european? Da. Cum putem să ne asigurăm că vocile noastre se reunesc la unison ca să fie mai bine auzite? Ivana Noa, locul 70. Eu sunt Ivana Noua am 16 uh, ani, cred că fiecare copil uh, trebuie să aibă o șansă. Generația noastră se mișcă foarte repede și învață foarte repede. Capacitarea copiilor, mm, dându-le posibilitatea să spună ceva, trebuie să continue au uh, nevoie de un loc sigur în care po- să-și poată exprima opinia. Charles Gornitska, vicepreședinte UNICEF, mi-a spus nu de mult că rețelele sociale reprezintă uh, sufrageria acestei generații. E locul în care își petrece cel mai mult timp această generație și um, e locul la care suntem la cheremul adulților. Trebuie ca copiii să poată să își pună uh, părerea nemodificată. Trebuie să creăm o platformă în care să spună ce doresc să se simtă însă și în siguranță. Trebuie să uh, dăm copiilor viitorul pentru că îl vor lua astfel. Eu uh, doresc să devin uh, regizor și cred că o cameră de filmări uh, poate să genereze creativitate și o pensulă poate să îl facă pe viitorul Pablo Picasso. Mulțumesc. Matthew Patton. Mulțumesc. Mă numesc Matthew Patton. Sunt 50, am 57 de ani, dar mă simt ca la 18 Uh, reprezentanții Uniunii Europene au spus foarte multe despre drepturile copiilor, dar nu vă lăsați uh, prostiți uh, de cafeaua ieftină și de toate aceste discursuri fărăitoare. De 30 de ani li se fac promisiuni copiilor, dar din păcate foarte puține s-au concretizat. Ciclul sărăciei în rândul copiilor nu s-a schimbat în Europeană. Putem face două lucruri pentru a ajuta, nu doar astăzi, ci și pe viitor. În primul rând, Vă rog să ridicați uh, mâna cei care v-ați uh, întâlnit cu Eva Copaci, cu comisarul care s-a ocupat de acest domeniu. Cine nu s-a întâlnit cu ea, vă rog, ridicați mâna. Trebuie să își părăsească biroul, să se întâlnească cu voi, să vadă ce se întâmplă la fața locului. Ar trebui să cereți să vă întâlniți cu ea. Acum, numărul 2. E, având în vedere că copiii minorităților rasiale sunt uh, cei mai afectați uh, de sărăcie, trebuie să primească un rol în acest Parlament European. Parlamentul European este rasist din punct de vedere instituțional. Practic, orice persoană care a vorbit, inclusiv eu, a fost albă până acum. Trebuie ca acești copii și aceste minorități să aibă o tribună unde să se poată explica, să lucreze și să conducă. Mulțumesc! i saltintaș. 155 fotograf și dascăl. Aveți cuvântul. Yes, I'm in... Bună ziua, sunt Isha și vin din Germania și de fapt din Turcia la origine și sunt uh, profesor de germană. Aș dori să vă spun ceva despre situația copiilor care au suferit din cauza problemelor politice din Turcia. 100 de mii de, 11 mii de femei și 780 de copii se află în închisoare în Turcia în momentul de față. Aici aniversăm declarația uh, drepturilor copilului care a fost semnată și de Turcia acum 30 de ani. Dar de anul acesta 2000 19 uh, bebeluși și copii sub 6 ani se află în uh, închisoare cu mamele lor și mii de copii nu mai pot să beneficieze de drepturile fundamentale. Părinții lor sunt trimiți în spatele uh, um, gratilor din cauza criticilor pe care și le permit. Iar întrebarea mea este dacă uh, Consiliul Drepturilor uh, Copilului a analizat situația acestor oameni și a refuzat ceea ce s-a întâmplat, a încercat vreodată să-i ajute, ce putem face ca soluție, să găsim o soluție pentru ei? Gracias. Anita Niame. Anita Niame. Good evening, everyone. Bună seara tuturor, sunt Anita și vin din Ghana la origine. Sunt uh, membru în Consiliul uh, Flamand uh, al Tineretului din Belgia. Apreciez faptul că politicienii și oameni importanți au venit să vorbească cu noi dar mă întreb ce se întâmplă cu adevărat de, cu tot ceea ce spunem, cu toate sfaturile pe care le dăm acestor actori politici. Vedeți cu toții că trebuie să participăm, vedeți că trebuie să ne facem vocea auzită și ne spune să nu ne fie frică să vorbim. Nu ne e frică, vorbim și participăm. Întrebarea este, dumneavoastră vă faceți datoria? Pentru că dumneavoastră ne învățați pe noi să luăm cuvântul, să participăm, dar dumneavoastră chiar puneți în aplicare retorica pe care o auzim aici? Întrebarea mea este, cum ne asigurăm ca inputul din partea copiilor este folosit în munca dumneavoastră și ce acțiuni luați pentru ca într-adevăr să fie înlăturate barierele? Mulțumesc! Thank you. Freya Freeman Taylor. Mulțumesc, Freya. 354. Matthew Bruinsels 335 Da. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să revin asupra acestei magnifice convenții uh, pentru drepturile copilului, amintind-vă de articolul 3, care spune că în toate deciziile cu privire la copii, interesul copilului trebuie să fie prioritatea. Pentru noi toți. În același timp, sunt tulburată și îngrijorată pentru că în toate intervențiile pe care le-am auzit de la început, dar și în sinteza pe care a făcut-o UNICEF-ul în Convenția pentru Drepturile Copilului, nu se spune nimic, nici măcar un singur cuvânt uh, despre articolul 7, nașterea copilului. Dacă copilul dispune, după cum zice UNICEF, uh, de dreptul de a avea o naționalitate, identitate și un nume, atunci trebuie să aibă și dreptul, așa cum spune articolul, să-și cunoască părinții și să fie crescut de părinții săi. Dar este evident că atunci când vorbim de acești părinți, E vorba de cei care l-au născut, de tatăl și mama lui. Dar știm că mulți copii sunt separați voluntar de, păr- de părinților, de tată, de mamă. Mă refer aici și la uh, mamele de surogat, la uh, ceea ce s-a întâmplat în 2015, unde Parlamentul European a condamnat această practică. Totuși, ea continuă. Deci, cum vreți să faceți pentru ca să se respecte acest text european în conformitate cu articolul 7 a al Convenției pentru Drepturile Copilului? Mulțumesc! Mi-ar gustado că lase mucho. Mi-ar fi plăcut să vorbească mult mai multă lume, însă vedeți ce complicat e. E foarte greu să fii președinte. Avem alături de noi pe președinta Comisiei pentru Afaceri Juridice, Lucine Cinga, și ne va spune câteva cuvinte finale foarte important să o ascultăm. După care răspunsurile grupului, sigur. Bine. Primero las respuestas del... panel. Bun, întâi răspunsurile și apoi uh, Lucy Necinga. Foarte pe scurt cu răspunsurile, vă rog. Thank you very much. Um, I would like to sincerely... Vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor și participanților uh, la această convenție, la această aniversare a celor 30 de ani de la Convenția pe drepturile copilului. Prima convenție internațională care a recunoscut copiii ca deținători ai drepturilor omului. Convenția pe drepturile omului este una din cele mai, cele mai ratificate instrumente și a contribuit la o schimbare fundamentală în viziunea societății pe copii. 30 de ani după ce a intrat în vigoare, însă multe provocări au rămas neabordate. Vreau să mulțumesc mai ales uh, membrilor tineri ale pane- ai panelului pentru că ne-au povestit ceea ce au trăit lui Acrat, Raina și Shidi și tuturor celorlalți care au luat cuvântul, pentru că vocile dumneavoastră sunt foarte importante. Vă mulțumesc pentru contribuții. Implicarea copiilor în luarea de decizii, mai ales în, uh, a copiilor în uh, situații vulnerabile, din situații de conflict, copii de migranți, copii uh, romi sau copii cu disabilități, este extrem de important pentru a promova și garanta drepturile copilului. Protejarea copiilor de discriminare, marginalizare și excludere. Convenția pe drepturile copiilor stabilește și uh, dreptul copiilor de a-și exprima părerile liber în toate problemele care îi afectează și mai ales ca aceste păreri să fie apoi considerate. Iar noi în Parlament avem obligația de a lua acest drept în serios, de a asculta și a răspunde la tuturor, toți copiii care își ridică vocea în lume. Am auzit-o pe Rainea, care este membră din echipa lui Greta Thunberg, care ne spune că trebuie să acționăm cât se poate de repede pentru a avea un mediu curat. Am auzit uh, despre această mișcare, care este un exemplu pentru cum pot copiii să se unească pentru ca vocea lor să fie auzită de către politicieni. Și copiii mei au fost uh, în parte din aceste greve și sunt ascultați. Provocările schimbărilor climatice vor avea un impact asupra toți copii, tuturor copiilor din lume, iar noi, Parlamentul, trebuie să facem tot ce se poate pentru a aborda îngrijorările lor. 2019 este și anul în care progresul în implementarea agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă va fi revizuită. Agenda 2030 cere ca lumea să investească în copiii săi și ca fiecare copil să trăiască fără violență și exploatare. Acesta e foarte relevant, mai ales într-un mediu digital, în care informația nouă și tehnologiile de comunicare au deja un impact asupra drepturilor fundamentale ale copiilor. Lumea virtuală le oferă copiilor și posibilități de învățare și de conectare nelimitate, dar ar trebui să fie accesibile tuturor copiilor fără discriminare. În același timp există anumite domenii în care internetul și lumea digitală îi pun pe copii într-o situație de risc, cu exploatarea sexuală fiind un exemplu evident. Protejarea copiilor trebuie să însemne că ne asigurăm ca ei să aibă informații fiabile și corecte pe multe subiecte. Înainte să închei, aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la Comisia Afaceri Juridice pe care eu o conduc care se ocupă de legislația în domeniul dreptului familiei transfrontalier, care este în domeniul de competență, dar uh, Ceea ce e mai important este să spun că aceste reglementări sunt esențiale pentru a respecta drepturile copilului, pentru a respecta dreptul la părinți. Este foarte clar că Parlamentul European a adoptat o re- rezoluție și că noi ne uh, luptăm pentru ca să existe mai multă corectitudine în procedurile juridice și administrative și să ne asigurăm că situația copiilor în aceste, este în acest context foarte stabilă. Vă mulțumesc oricum pentru că ne-ați ascultat și vreau să mai spun încă o dată că Parlamentul va prelua toate um, recomandările dumneavoastră și va face tot ce se poate pentru ca să îmbunătățească situația. Vreau să mulțumesc mai ales tinerilor din Belgia și Ghana care au spus atât de clar că trebuie să ascultăm și că după aceea trebuie să ne facem și noi temele, noi ca politicieni și să acționăm. Vă mulțumesc mult tuturor pentru timpul acordat. Bien, nos habría gustado que los Bun, ne-ar fi plăcut ca fiecare membru al grupului să poată răspunde. Vă vom transmite tuturor care ați pus întrebări răspunsurile în scris acum vom vedea un film video făcut de UNICEF care arată colaborarea la nivelul programelor între Uniunea Europeană și UNICEF într-un plan uh, care vizează uh, acordarea de vizibilitate provocărilor concrete cu care se confruntă copiii, fete și băieți. Și veți vedea cum funcționează această legătură. Înainte să vedem scurtul film video, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru participare, pentru că nu vă dați bătuți, pentru că nu vă retrageți, pentru că vă aveți cereri și pentru tot ceea ce veți face în viitorul foarte apropiat. Haideți să vedem filmul acum. It was 30 years ago that you signed the Convention of the Rights of the Child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 On va. Alors. On... Est-ce que je peux demander aux personnes, je sais que. Aș vrea să vă rog pe toți să vă așezați. Știu că ați fost foarte concentrați la primul panel. C'est un peu plus soft que le marteau. <laughs> Oui, non, mais c'est plus soft que le marteau. Voilà, je demande à, aux personnes qui souhaitent quitter la salle. Vă rog pe toți cei care vor să iasă din sală să o facă. Dacă vreți să vorbiți, puteți de asemenea să ieșiți afară pentru că trebuie să continuăm și să dăm ocazia tuturor celor care au rămas în sală să poată participa la discuție. Mulțumesc! Știu că V-ați utilizat o mare parte din concentrare, dar acum trebuie să ajungem la al doilea panel care vorbește despre vis. Ascultând primul panel, trebuie să recunosc că am visat. În cadrul ședințelor noastre parlamentare mi-aș dori să avem același spirit de deschidere, de solidaritate, același spirit de toleranță pe care l-am resimțit aici. Aș vrea să avem aceeași viziune și câteodată nu avem toate aceste calități uh, noi adulții aleși în Parlamentul European. Dacă în acest Parlament, acum două săptămâni, am fi avut întâlnirea cu reprezentanții de astăzi, aș, am fi câștigat un text cu siguranță. Textul cu privire la salvarea pe mare a migranților. Din păcate însă, pentru că nu am uh, lucrat în același spirit ca dumneavoastră, pentru că unii din acest parlament nu au avut viziunea unei lumii mai bune, am pierdut acest vot pe textul respectiv la două voturi și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici astăzi. Vreau să prezint paneliștii, dar uh, Spuneam și înainte că celebrăm cei 30 de ani ai Convenției. Putem să vedem paharul pe jumătate plin sau gol. Eu mai degrabă optimistă sunt și aș vrea să văd partea plină a paharului, dar mai ales aș vrea să umplu partea goală mai ales în fața provocărilor despre care s-a vorbit deja, despre copii în închisoare, un milion și jumătate de copii în lume, în închisoare. Am vorbit și despre migrație, despre copiii care sunt victimele acestui fenomen care în cel mai rău caz se termină cu moartea în Mediterană sau în altă parte și câteodată pe uh, acest parcurs uh, ei devin uh, victimele celor mai mari atrocități. Câteodată când ajung în Europa ajung în tabere în care sunt închiși. S-a vorbit însă și de sărăcia copiilor și de munca infantilă. S-a vorbit de provocările care vor veni, provocările de astăzi în ceea ce privește protecția în fața schimbărilor climatice. Se vorbește des și de uh, încălzirea climatică, dar nu se vorbește despre problemele de mediu. În ceea ce privește, de exemplu, perturbatorii endocrini, Astăzi expunem uh, copiii noștri la produse despre care nu știm exact ce consecințe vor aduce asupra sănătății. Iar aici uh, există mize foarte importante. Avem și mize ale erei digitale. Mizele erei digitale pot fi foarte pozitive și am văzut uh, în campania pe care am făcut-o că acest digital despre care vorbim poate să fie foarte util, dar poate în același timp să fie un instrument de hărțuire, de intimidare sau o instigare la idei foarte proaste pentru copii și pentru adulți. Toate aceste mize pe care le discutăm în Parlamentul European foarte des au uh, fost subiectul la multor discuții, ne-am luptat pentru ele, dar nu toată lumea în aceeași direcție. Însă ceea ce am vrea este ca politicile noastre să fie coerente. De multe ori avem o logică de siloz. Vorbim despre copii, vorbim despre drepturile copiilor, dar nu vorbim despre politicile care indirect uh, vor atinge drepturile copiilor. Ieri am fost în Africa și am abordat în Africa un subiect despre care nimeni nu vorbește. E vorba de exportul european de lapte pasteurizat uh, în Africa. În uh, Africa ați auzit bine. Deci uh, vorbim de o societate europeană, de companie Lactalis, Danone sau altele care fac foarte multe beneficii în Europa, dar care se instalează în Africa și vând în Africa lapte, dar nu e lapte de fapt, este laptele de la care au, din care au extras uh, untul pe care îl vând scump în China și în care se reinjectează ulei de palmieri și se vinde în Africa la o populație care nu dispune de mijloacele pentru ca să plătească laptele la prețul întreg și îl plătești la 40% mai puțin. Astfel se distruge agricultura locală, care agricultorii la rândul lor produceau lapte adevărat, se umple de bani multinaționala respectivă, dar mai ales se um, aduce o, un prejudiciu sănătății copiilor care sunt hrăniți cu astfel de produse. Iar uh, acesta este un exemplu la care coerența politicilor este necesară. Să apărăm drepturile copiilor nu mai plecând de la dreptul copilului, ci de la toate politicile care pot afecta indirect uh, dreptul fundamental al copilului, care este dreptul la o alimentație sănătoasă și dreptul de a avea părinți care lucrează și care pot să le ofere prin intermediul educației, sănătății, tot ceea ce trebuie să aibă. E nevoie de o abordare globală și în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului și mulțumesc colegilor care fac parte din subcomisia DROI, prin această subcomisie noi deci abordăm drepturile fundamentale, dreptul uh, fundamental al copilului, drepturile omului în general și vrem să elaborăm politici de acest gen. Pentru că e vorba de un vis. Eu aș vrea să vă spun, în primul rând, că e important și când uh, crești în vârstă să poți să păstrezi aceste visuri. Noi lucrăm ca politicieni pentru că vrem să ne luptăm pentru aceste visuri. Am plăcerea să o salut pe colega mea, doamna ministru al afacerilor externe din Ghana, doamna Shirley Ayorkor Bocve, am de asemenea alături de mine, o am pe Maria, care are același nume ca mine, de 14 ani, care va vorbi, uh, ea vine din Uganda. Apoi pe doamna Charlotte Petricornițca, care este director executiv adjunct al UNICEF, de asemenea, plăcerea de a-l saluta pe Berechet, de 16 ani, care vine din uh, Etiopia, dar care trăiește în Ghana, și pe Velina Todorova, care este vicepreședinta Comitetului pentru Drepturile Copiilor de la ONU. Aș vrea să dau cuvântul în primul rând uh, doamnei uh, ministru din Ghana, care o să ne uh, vorbească. Acum. Thank you very much, Maria. Let me acknowledge... Mulțumesc, Maria. Vreau să vă mulțumesc în primul rând tuturor celor prezenți, mai ales copiilor, liderilor viitori și să vă salut din partea copiilor din Ghana, care împreună cu dumneavoastră contează pe noi pentru ca lumea pe care dumneavoastră o voți prelua de la noi într-o zi să, să fie o lume mai bună. Aș vrea să-mi exprim și mulțumirea față de invitația adresată și față de oportunitatea de a participa la această aniversare a celei de-a 30 -a, 30 ani de, semna, de la semnarea Convenției pentru Drepturile Copilului. Mulțumesc și Parlamentului European pentru că a organizat acest eveniment far pentru că acesta re iterează angajamentul nostru pentru drepturile, promovarea drepturilor copilului în lume. Acum 30 de ani, Ghana a întins mâna spre celelalte națiuni pentru a face un angajament solemn și anume a transforma lumea într-o lume mai bună pentru drepturile copilului prin intermediul Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. Statele națiune, prin uh, intermediul acestei convenții, s-au angajat să ofere drepturi uh, speciale copilului pentru că acesta este o ființă vulnerabilă. E vorba de dreptul de a visa, a crește, a te juca, dreptul la demnitate, dreptul de a crește uh, fericit, de a învăța. De 30 de ani, de când această convenție s-a, a intrat în vigoare în septembrie, uh, ea este recunoscută ca fiind cea mai ratificată convenție pentru drepturile omului din lume. Ea a inspirat guvernele pentru amendarea unor prevederi și politici pentru a angaja linii financiare, dar și în domeniul educației, sănătății și pentru a oferi protecție împotriva violenței prin măsurile acestea. Convenția a oferit în același timp și o platformă pentru ca vocile copiilor să fie auzite în societățile din care provin. Iată de ce protecția, promovarea drepturilor copilului, însă nu a fost implementată total în toate politicile și programele la nivel internațional. Chiar prevederile acestei convenții nu sunt cunoscute, din păcate, peste tot. Milioane de copii în lume în continuare sunt expuși la încălcările drepturilor lor prin uh, căsătorii forțate, muncă infantilă sau expunere la muncă riscantă. Ei în continuare nu primesc uh, îngrijire medicală, educație și alimentație cum trebuie. Copiii au fost victimele unor conflicte armate, au fost recrutați ca soldați sau au fost obligați chiar să uh, împartă celule de închisoare cu adulți. Aceste provocări uh, globale cu care se confruntă umanitatea, schimbările climatice, conflictele armate, terorismul la nivel global, dar și insecuritatea în general, sunt de fapt uh, partea sumbră a lumii noastre în perpetuă schimbare, lumii noastre digitale, care aduce cu sine multe riscuri pentru copii multele provocări care au revenit asupra noastră și care pun în pericol copiii nu trebuie să ne facă să disperăm. Trebuie să ne păstrăm viziunea și în același timp un angajament profund la care s-au, uh, deja s-au obligat liderii din 1989 să, uh, să, pe care s-au obligat să o respecte. Părinții, tutori, cu toții avem obligația de a ține cont de această convenție, de a ține cont de prevederile ei și de a transforma convenția într-o agendă globală. Trebuie să dăm uh, fiecărui copil dreptul de a visa, pentru că așa își poate dezvolta tot potențialul, indiferent de gen, de rasă sau de credință. Fiecare oportunitate trebuie să fie folosită pentru ca să se limiteze riscurile la care sunt uh, supuși copiii și în fața tehnologiei. Actorii principali în protejarea și promovarea drepturilor copilului trebuie să se angajeze să facă acțiuni concrete pe care să ne asigure că aceste drepturi nu sunt încălcate. Trebuie să fie aspirația tuturor, a guvernelor, a politicienilor, a părinților, a celor care au drept de tutore sau a fiecărui adult care trebuie să-și înțeleagă că cele 17 obiective de dezvoltare durabilă contează. Fiecare din aceste obiective afectează indirect drepturile copilului. Stimați participanți la această conferință, în calitate de adulți, uh, adult tânăr, acum câțiva ani, am avut, oblig... am avut convingerea că trebuie să tratez copiii mei ca pe niște persoane separate al cărui bunăstări contează în întreaga familie. Această înțelegere mi-a permis să-i cresc într-un mediu plăcut în care părerile și vocile copiilor contau și erau apreciate. Astfel, trebuie să vedem copiii și nu, trebuie, și nu trebuie să îi, le spunem să tacă. Copiii trebuie să aibă o voce. Acum copiii mei doresc să facă parte din conversațiile care se poartă. Vor să aibă ceva de spus, vor să fie auziți. Foarte mulți oameni în lume nu realizează cât de grav este impactul unei relații care nu se bazează pe aceste principii între copii și părinți. Foarte multe se pot schimba în relația dintre copii și părinți dacă părerile copiilor contează, mai ales atunci când e vorba de drepturile lor. Vom fi surprinși să vedem ce perspective ne oferă câteodată copiii. Iată de ce eu sunt entuziastă că această dezbatere în cadrul reuniunii de astăzi, în care vorbim despre visul copiilor, va conta, pentru că copiii vor putea să vorbească despre chestiuni pertinente care au un impact pe bunăstarea lor și milioane de copii în lume vor beneficia de acest lucru. Sunt optimistă că rezultatele acestei discuții de panel vor oferi um, în același timp încurajare pentru guverne, pentru actori implicați, ca să rămână angajați în protejarea drepturilor copiilor peste tot în lume. În concluzie, aș dori să spun că ca reprezentanta primei țări care a ratificat această convenție, angajamentul Ganei pentru drepturile copilului continuă să fie afirmat de către determinarea țării noastre de a asigura o un sistem uh, social și de protecție a copilului care să fie structurat și fiabil, care protejează copilul, care previne abuzul și care nu îi face victimele violenței. Trebuie să avem un cadru legal care să poată să permită toate aceste ținte să se realizeze. Trebuie să nu existe pedepse corporale, violență domestică sau exploatare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Thank you. Merci, Madame la Ministre. Je vais tout de suite donner la parole à Maria pour un... Euh, ah, no, she's there. <laughs> Maria. O să-i dau cuvântul Mariei. Ai cuvântul. Mulțumesc că mi-acordați această oportunitate. Eu sunt uh, Maria din uh, Uganda. Mă bucur de faptul că uh, am venit la, la acest parlament și mă bucur să pot să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră la această conferință la nivel înalt, înalt la Parlamentul European 30 de ani de la Convenția privind drepturile copilului. Așa cum spuneam, sunt un uh, lider tânăr și rolul meu e să dau uh, voce copiilor, copiilor care nu pot să spună uh, ce le face rău. În Uganda, mulți copii sunt prea timizi pentru a spune ce îi afectează. Deci nu vorbesc cu adulții. E mult mai ușor Uh, pentru ei să vorbească cu tinerii lideri despre ce îi deranjează. Deci la Parlamentul Copiilor, când uh, primim uh, copiii care vin cu asociațiile, discutăm sub formă de dezbateri problemele copiilor și încercăm să obținem soluții pentru problemele lor. Trimitem aceste soluții la consiliile locale, la UCO, Consiliul Local pentru Acțiune acordăm acestui comitet uh, timp uh, să ia măsuri și dacă considerăm că măsurile sosesc prea târziu, atunci uh, lansăm o anchetă să vedem de ce acțiunile au întârziat. S-au făcut foarte multe în ultimul timp, uh, participarea copiilor a sporit, dar uh, continuă să uh, fie săvârșită violența împotriva copiilor. Deci trebuie să continuăm să luptăm pentru a pune capăt acestei violențe. Motivele pentru care combat această violență împotriva copiilor este, în primul rând, copiii sunt generația viitorului și dacă drepturile copiilor sunt încălcate, atunci nu vom avea o zi de mâine bună. De exemplu, dacă un copil nu are dreptul la educație, el sau ea nu va putea să fie cineva în viitor. Gândiți-vă la o generație de copii needucați. Deci cu adulți needucați. Ce ar însemna asta? Deci copiii uh, trebuie să beneficieze de dreptul la educație pentru a avea un viitor mai bun mâine. Un alt motiv. Am uh, frați și surori și dacă nu uh, luptă Uh, împotriva unor uh, acte precum violența împotriva copiilor, violențelor sexuale, va veni ziua când aceste acțiuni se uh, vor uh, vor fi săvârșite și asupra fraților mai mai mici. Deci, cred că e momentul să acționăm până nu e prea târziu. Un alt aspect. Dacă un copil Uh, este violat în copilărie va crește crezând că uh, e îndreptățit să încalce drepturile uh, celorlalți. Copilul va crește gândind uh, că are dreptul să încalce uh, drepturile celorlalți. Deci trebuie să luptăm împotriva violenței. și dacă copiii au fost agresați în copilărie, trebuie să-i ajutăm să depășească acest uh, traumatism, să le explicăm că nu e corect să gândească că pot să uh, încalce drepturile celorlalți. Deci trebuie să punem capăt violenței împotriva copiilor. În încheiere aș dori să lansez un apel la adresa tuturor factorilor decidenți, copii, părinți, lideri politici, profesori, să lupte la unison împotriva violenței împotriva copiilor lupta începe cu uh, dumneavoastră și cu mine. Uh, mă opresc aici, mulțumesc! Thank you, Maria. Mulțumesc, Maria. După acest mesaj pozitiv pe care ni l-ai transmis. Va fi greu pentru Charlotte să ia cuvântul. De Charlotte, te rog. Well, it will be perhaps a bit Dragi colegi, uh, va fi greu să fii la înălțime, dar uh, pe de altă parte uh, sunt foarte inspirată să fac partea care îmi revine. Deci mulțumesc, Maria. Dragi colegi, prieteni, aș dori să mulțumesc președintelui Parlamentului European pentru această oportunitate de a participa la un moment atât de important pentru democrația europeană. Astăzi sărbătorim ziua internațională a copiilor și mesajul meu pentru uh, voi este un mesaj simplu. Vă rog să vă asigurați că dezbaterile, deliberările și uh, dezbaterile dumneavoastră în această aulă minunată încep cu o întrebare foarte importantă. Cum uh, îi uh, afectează dezbaterea pe copiii de astăzi și care va fi impactul asupra generațiilor viitoare? Și cred că aici, uh, în acest punct, uh, eu și Maria suntem de acord. Pentru că nu există o, o întrebare mai importantă decât uh, cea pe care tocmai am pus-o. În acest an, Ziua Internațională a Copiilor este oportunitatea de a sărbători o dată crucială. 30 de ani de la adoptarea Convenției Internaționale privind drepturile omului și, așa cum au spus mulți antevorbitori, tratatul privind uh, drepturile omului cel mai ratificat în vigoare. Din 1989, această convenție a inspirat și a generat uh, progrese foarte importante pentru copiii din lume mm, copiii, mult mai mulți copii uh, supraviețuiesc vârstei de 5 ani decât oricând în istorie. Din ce în ce mai mulți copii merg la școală în ciclu primar și secundar. Și multe din principiile, principiile consfințite în Convenție au influențat Constituțiile naționale, legislația, politicile și practicile. De exemplu, principiul uh, non-discriminării, interesul superior al copilului, dreptul la viață, la supraviețuire și la dezvoltare și dreptul la protecție. Și mă bucur uh, să constat că Uniunea Europeană este din nou un lider la nivel global în transpunerea uh, drepturilor copiilor în politici, programe și servicii care sunt în folosul uh, tinerei generații, atât în Europa cât și în afara hotarelor sale. Din articolul 3 din Tratatul de la Lisabona, care promovează protecția uh, drepturilor copilului, până la multele numeroasele schimbări legislative, politici, linii directoare, investiții și uh, instrumente care îmbunătățesc și uh, salvează viața copiilor la nivel mondial până la aceste îmbunătățiri în sistemul judiciar, de exemplu, uh, uh, crearea unui ombudsman pentru drepturile copilului în Croația sau incluziunea interesului superior al copilului în uh, legislația austriacă, până la pregătirea tutorilor minerilor neînsoțiți în Slovenia și exemplele ar putea continua. Până la dezmembrarea uh, sistemelor de finanțare care au făcut ca copii instituționalizați să stea prea mult în instituții. Astăzi sunt tot mai mulți copii în familii și în instituții specializate. Până la cele 21 de state membre, dintre care, tocmai auzit, 100 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite care și-au renoit angajamentul la această convenție prin această nouă promisiune globală pentru Convenției privind uh, drepturile copilului. Sigur că am făcut uh, un bilanț uh, al progreselor în ultimile 30 de ani, dar trebuie să vedem și care au fost eșecurile comunității internaționale. În țările cu venit mic și mediu, copiii din familiile sărace sunt expuși la riscul de a muri uh, înainte de 5 ani uh, datorită unor cauze care ar putea uh, să fie uh, prevenite. Și, uh, conform datelor disponibile, doar jumătate din uh, familiile cele mai sărace în Africa subsahariană sunt vaccinați împotriva pojarului, față de 85% dintre copiii din familiile bogate. În pofida faptului că numărul uh, căsătoriilor între copii a scăzut, cele mai sărace fete din anumite țări sunt uh, mai expuse astăzi riscului decât în urmă cu 30 de ani. Constatăm că uh, există aceste astfel de provocări peste tot în Europa. Un sfert din copiii din Uniunea Europeană încă este amenințat de sărăcie sau o excluziune socială. E vorba de aproximativ 25 de milioane de copii sub, 11, ă, sub 18 ani. Câteodată ă, cifrele trec așa, defilează, dar gândiți-vă, e vorba de 25 de milioane de copii ă, în Europa cu vârsta sub 18 ani. La nivel mondial, unul din patru copii trăiește în țări afectate de către conflicte sau uh, de către catastrofe. 28 de milioane de copii sunt uh, strămutați acasă datorită insecurității și a războiului. Mulți dintre acești copii uh, vin în țările dezvoltate în Europa sau în alte părți încercând să aibă un viitor mai luminos. Însă, ce găsesc? Găsesc ziduri și sârmă ghimpată. Deci, Sărbătorirea convenției de astăzi trebuie să reprezinte și un angajament uh, pe viitor. Un angajament din partea guvernelor de a investi în toți copiii ca uh, o cale morală, dar, morală, dar și concretă de a-și uh, respecta angajamentele pe care și le-au luat și pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Cum putem să urgent, urgentăm progresele? În primul rând, trebuie să-i ascultăm pe copii și pe Uh, tineri. În primul rând am spus asta. Tânăra generație știe mai bine decât oricine uh, de ce are nevoie. Fiecare țară trebuie să-și pună întrebarea cum poate să implice pe cetățenii săi mai uh, tineri în procesul de luare a deciziilor și în politicile și programele care îi afectează în mod direct. Dacă guvernele nu oferă această oportunitate de dialog, tinerii o vor cere cu mai multă vehemență. Am văzut sute și mii de, de mii de adolescenți și de tineri protestând pe străzi pentru dreptul la o planetă curată și sănătoasă. Cu alte cuvinte, tinerii de astăzi sunt gata să devină factor de schimbare. Întrebarea este dacă noi, adulții, sunt gata, suntem gata nu numai să-i ascultăm, ci și să le acordăm un rol mai important. În al doilea rând, noi încurajăm Uniunea Europeană pentru ca drepturile copiilor să devină o prioritate politică atât pe teritoriul cât și în afara Uniunii Europene. Avem nevoie de o nouă strategie europeană mai ambițioasă privind drepturile copiilor, care să transpună angajamentul politic uh, european uh, față de copii într-un plan de acțiune. Avem nevoie de obiective, un set de obiective concrete pentru copii, care ar trebui să definească uh, lista de priorități a Uniunii Europene pe următorii 5 ani și să reunească toate instituțiile europene și statele membre. Politicile și liniile directoare europene cu privire la drepturile copilului reprezintă un bun pas de plecare. Următoarea etapă ar fi să cerem Comisiei Europene să evalueze impactul investițiilor europene asupra copiilor și să publice un raport anual pentru a uh, scoate în evidență aceste rezultate rezultate. Ar fi, ar fi o dovadă foarte clară a angajamentului european, dar și a rezultatelor acestui angajament. În al treilea rând, uh, dar nu în ultimul rând, solicităm Uniunii Europene să țină cont de noi provocările și oportunitățile pentru copii, migrația, schimbările climatice, tehnologiile digitale, Uh, atacurile asupra copiilor în uh, zonele de conflict și sănătatea psihică. În urmă, cu 30 de ani, aceste uh, probleme nu apăreau în mass media și convenția nici măcar nu le menționează, dar ea conține toate principiile de care avem nevoie pentru a face față acestor provocări. Și încă o dată, Uniunea Europeană poate juca un rol de lider pentru a ajuta pe copii să facă față acestor provocări. Pentru că întotdeauna Uniunea Europeană a fost un lider în domeniul drepturilor copiilor și poate continua să fie un lider. Parlamentul European a fost întotdeauna aliatul nostru și ne bazăm pe, spiri, pe sprijinul dumneavoastră ca Uniunea română ă, ă, Europeană să rămână un campion al drepturilor copiilor ă, la nivel mondial. UNICEF este de partea dumneavoastră în această călătorie, suntem gata să fim partenerul dumneavoastră să vă sprijinim și să exercităm și presiune dacă e nevoie asupra țărilor și a, a, a parlamentelor să Uh, își respecte angajamentele față de copii. Munca de astăzi va reprezenta temeria pentru următorii 20 de ani. Peste 30 de ani sper să ne uităm uh, la, uita înapoi la anul 2019 și să spunem despre el că uh, nu numai că drepturile copilului au fost recunoscute ca importante pe atunci, ci și că Uniunea Europeană a făcut ceva concret pentru ele. Haideți să ne angajăm cu toții în această călătorie. Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul lui Bereket, care vine din Etiopia cu reședință în Ghana. um, Ban Ki-moon, the former Secretary General of the United Nations. Domnul Ban Ki-moon, fostul secretar general al ONU, a spus pe bună dreptate și aici citez un lucru pe care l-au toți copiii în comun uh, este dreptul copiilor, sunt drepturile copiilor. Fiecare copil are dreptul să supraviețuiască, să se dezvolte, să nu fie supus violențelor și abuzurilor și să participe la luarea deciziilor. Bună ziua tuturor! Este o onoare să fiu parte a celei de-a 30 aniversări a Convenției ONU pentru drepturile copilului. M-am născut într-un mic sătuc din partea de nord a Etiopiei. Există un proverb care spune că un copil își va găsi întotdeauna norocul când crește. Din păcate, acest proverb înțelept arată atitudinea părinților față de copii, a unor părinți. Uh, ar însemna că am spune că părinții nu trebuie să uh, îi ajute pe copii să planifice pentru viitorul lor, ci doar să-i nască, să-i aducă pe lume, după care copiii se bazeze pe, pe noroc. Părinții trebuie să își sprijine copiii, să crească, să ajute, să, să ajungă să se poată apăra singur. cercetările Eurostat au uh, arătat care este situația copiilor în zonele rurale. Unii au de mers peste 5 km pe jos până la școală în condiții dure, uh, uneori uh, învață în aer liber. Sunt copii care trebuie să muncească zi și noapte pentru a avea acces la hrană sau educație. 61% din copii din zonele rurale abandonează școala. Fetele, datorită uh, faptului că rămân însărcinate sau nu sunt promovate, iar băieții ajung fermieri. Eu am avut noroc povestea mea a fost diferită și vreau să mulțumesc SOS uh, Satele pentru Copii Internațional. La 4 am intrat în această organizație, în Macali, SOS Village, unde am trăit 11 ani, o copilărie fericită, am avut o familie iubitoare, uh, am luat școala în serios, am fost un elev foarte bun și uh, a fost chiar și un premiu pe care l-am câștigat doi ani la rând și care a primit numele meu. Am devenit membru al Parlamentului Copiilor în satul meu, am fost membru patru ani după care am devenit președintele acestui parlament. A fost o ocazie minunată pentru mine să lucrez cu alții, în special copii care veneau din uh, familii în care au suferit abuzuri sau nu și aveau îndeplinite nevoile. În 2016, Parlamentul Copiilor a început un program pentru a sărbători viețile copiilor în situații uh, dificile. Le-am dat uh, hrană, încălțăminte, îmbrăcăminte, am gătit cu ei. Este un program anual, eu am plecat acum din sat și sunt în Ghana, dar cu un programul continuu. Unul dintre marile succese ale vieții mele a fost când am primit bursă în Ghana, la un colegiu de renume, unde am continuat să învăț cât de important este să îi ajuți pe ceilalți. De ce vă spun toate aceste lucruri? De ce vă spun povestea mea? Pentru a vă arăta că se întâmplă lucruri minunate atunci când drepturile noastre de copii sunt respectate, protejate și promovate și cred că povestea mea ar trebui să fie standardul și nu excepția. Visez ca într-o zi să pot să schimb uh, situația copiilor în Etiopia și spun asta pentru că eu cred că nu trebuie să-ți dai o mână sau un picior pentru a schimba calitatea vieții copiilor. Peste un dolar pe zi poate să trimită un copil la școală și asta ar schimba în totalitate viața lor și viitorul lor. De fapt, pentru ca un copil să poată rămână la școală, este nevoie de o masă hrănitoare pe zi. Haideți să lucrăm împreună, să ne unim eforturile pentru a schimba această situație și pentru ca viețile milioanelor de copii din țara mea și din întreaga lume să devină mai bune. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you. Thank you, Mulțumim foarte mult! Acum am să-i dau cuvântul Velinei Todorova, vicepreședinte a Comitetului pentru Drepturile Copiilor din Națiunile Unite. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri ai Parlamentului, dragi copii, dragi colegi, este o onoare să fiu astăzi aici pentru a sărbători împreună cu dumneavoastră acest moment în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Copilului și în calitate de cetățean european. Comisia aceasta este structura numită de Convenția privind drepturile copilului să monitorizeze implementarea sa. Și Comisia se întâlnește cu reprezentanții guvernelor, dar și ai copiilor, de trei ori pe an în Geneva și de asemenea cu organizații ale societății civile, avocația poporului, pentru a colecta mai multe informații în ceea ce privește situația drepturilor copiilor în țările respective. Deci comisia aceasta este structura care ar trebui să aibă informații cu privire la ce se întâmplă global cu această convenție. Mi-am pregătit o intervenție în scris, dar nu o să o citesc după ce am stat aici, uh, am ascultat intervenții, am discutat convenția. Aș vrea să mă axez însă pe două lucruri în intervenția mea. Ce sărbătorim astăzi mai exact, în primul rând? Și în al doilea rând, ce ar trebui să uh, așteptăm în viitor? Ce să sărbătorim, să spunem, la aniversarea de peste încă 30 de ani? După părerea mea și a comisiei mele, n-ar trebui să uităm niciodată că adoptarea convenției cu 30 de ani în urmă a fost definită ca a fost numită o revoluție juridică și culturală. O revoluție juridică pentru că, iată, s-au pus bazele unei legi internaționale care să dea drepturi copiilor pe picior de egalitate cu adulții și o revoluție culturală pentru că s-au cerut schimbări la nivelul societății, la nivelul valorilor și modul în care sunt percepuți copiii, valori care s-au consolidat de-a lungul a sute de ani datorită puterii care exista în familii, în grupuri, în societate Principalele obiective ale Comisiei, ale Convenției, au fost să restructureze acest echilibru de putere, așa cum s-a și intitulat o conferință europeană pe acest uh, subiect de curând. Acesta a fost sprijinul pentru schimbările culturale care vizau ca aceste drepturi să devină o realitate pentru fiecare copil. Și la momentul scrierii comisiei exista o sperianță uh, și anume că angajamentul uh, care a fost semnalat prin aderarea universală la convenție se va concretiza într-un lider și puternic în resurse și politici care să sprijine aceste schimbări la nivelul mentalității și în viața concretă a copiilor. Și nu în ultimul rând, mesajul era unul foarte ferm și continuă să fie. Copiii trebuie să aibă forța de a acționa, să aibă spațiul și instrumentele necesare și sprijinul pentru a vorbi, a participa și a fi ascultați în calitate de ființe umane cu drepturi. Și aș vrea să vă reamintesc tuturor că respectarea drepturilor omului este temelia democrației europene și a statului de drept și abordarea uh, drepturilor omului din perspectiva copiilor trebuie să se numere printre aceste drepturi. Uniunea Europeană este un pionier în ceea ce privește agenda globală pentru drepturile copiilor. Sigur, asta nu uităm. Drepturile copiilor sunt consfințite în tratatele europene, în legislație, în Carta privind drepturile fundamentale și în jurisprudența a două tribunale internaționale din Europa. Copiii sunt prioritar pe agenda de politici europene, implementate la nivel european și internațional. Acestea sunt realizările pe care le sărbătorim acum. Și totuși, legile și politicile acestea, bine întemeiate, bine uh, voitoare, n-au ajuns acolo unde trebuia, la nivelul copiilor din întreaga lume. Dar aș mai adăuga ceva. Pe lângă sărăcie, instituționalizarea, violențele și pedepsele corporale sunt metode acceptabile pentru disciplinarea copiilor în Europa. Comisia pentru Drepturile Copilului recunoaște o serie de tendințe care se concretizează la nivel global. Am vorbit despre schimbări climatice globale, am vorbit despre activități ale sectorului de afaceri care au un impact negativ asupra copiilor, am vorbit despre chestiunea laptelui în Africa. Și am N-am vorbit, de fapt, despre corupție, dar am vorbit despre conflicte armate, instabilități politice, creșterea extremismului și inegalități economice globale în creștere. Toate aceste chestiuni au un efect negativ destul de important asupra drepturilor copilului și n-ar trebui să uităm asta. Și sper că noul Parlament al Uniunii Europene va lua foarte în serios aceste chestiuni. Sărbătorirea zilelor de naștere întotdeauna este însoțită de urări uh, de bine pentru viitor și cadouri. Care sunt urările noastre pentru copiii noștri de astăzi și de mâine? Poate că aceste chestiuni ar trebui să fie asociate cu Agenda 2020 convenită la nivel global. Acestea fiind spuse, aș vrea să subliniez că în Comisia pentru Drepturile copilului, suntem de părere că o dezvoltare inclusivă și echitabilă nu e posibilă dacă nu participă și copiii ca agenția schimbării la luarea acestor decizii. Și exact asta s-a discutat astăzi aici. În Europa s-a făcut un studiu destul de recent care a arătat că 20.000 de copii din Uniunea Europeană au fost implicați în studiu și aici s-a arătat că doar 15% dintre copiii din Europa consideră că adulții le ascultă punctul de vedere când iau o hotărâre și sub 8% consideră uh, că vocea lor este auzită la nivelul comunității. O să închei prin a spune că da, trebuie să facem mai mult, dar există un protocol opțional adoptat în 2011, protocol la convenție, uh, Convenția privind drepturile copilului și se referă la procedura de comunicare. Și aș vrea să vă spun tuturor că acest protocol a fost ratificat deocamdată de 46 de state părți la convenție, 196 în total, dintre care doar 46 au ratificat acest protocol și doar 14 dintre acestea, 46, sunt state membre UE. Haideți să ne unim vocile ca să invităm toate statele europene, toate statele membre UE, să semneze acest protocol opțional, care este un instrument ce permite accelerarea implementării convenției și participarea copiilor. Și chiar în final aș vrea să spun că a 30 aniversării a convenției a stimulat reînnoirea angajamentelor luate de guverne pentru a respecta drepturile copilului. Am auzit asta eh, cu un minut în urmă. Sperăm și sesiunea noastră se ocupă de visurile copiilor, deci haideți să ne exprimăm speranța și dorința că peste 30 de ani să ne regăsim aici multe guverne mândre că au îndeplinit toate angajamentele luate în numele dreptului copiilor. Mulțumesc! Alors, je vais donner la parole... Euh, Am să... Există multe solicitări de intervenție, așa că o să trebuiască să fiu strictă cu intervențiile, cu viitoarele intervenții. Voi fi mai puțin strictă cu intervențiile tinerilor, însă. Cei mai puțin tineri au un minut pentru intervenție. Deci, iată, avem un pic de discriminare aici. Începem cu Fabien Van den Eden de la Drepturile Omului din Comisia Europeană. DEFCO, aveți un minut. Um, thank you, Ms. Chair. And yes, I'm not uh, amongst the young, so I just have one minute. Well understood. Mulțumesc, am un minut, am înțeles. Sunt aici ca reprezentant al uh, Comisiei Europene, al Direcției Generale pentru Dezvoltare și Cooperare și aș vrea să felicit panelul pentru discursuri și mai ales să le mulțumesc celor doi tineri care au luat cuvântul. Vreau să spun că s-a spus că Uniunea Europeană este un lider în drepturile copilului și că dorim să continuăm același angajament în noua comisie. Vreau să dau câteva exemple a ceea ce facem deja și vrem să continuăm. E vorba de eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor, o inițiativă FAR care este implementată în 8 țări uh, africane și 5 din America Latină. Avem o abordare cumprizătoare, vorbim cu lideri, cu profesori, cu reprezentanți ai societății civile, cu guverne și lucrăm foarte mult și uh, cu uh, reprezentanții unei justiții echitabile pentru copii când e vorba de uh, fondurile pentru astfel de obiective, ele trec de obicei prin uh, dezvoltare. 64 milioane uh, merg așadar uh, prin intermediul acestor instrumente către locurile în care este nevoie de ei. Mulțumesc, Maria Erickson, director național al organizației PLO. Mă inspiră foarte mult să-i ascult pe tineri aici și pe toți cei uh, care reprezintă Uniunea Europeană. Toată lumea a spus lucruri foarte inteligente, dar cred că trebuie să-i ascultăm pe tineri, să ascultăm ce au de zis. Ei știu că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt uh, foarte greu de atins. Știu că Convenția pentru Drepturile Copilului trebuie să fie respectată. Avem multe dovezi acum. Uh, Știm că suntem în urmă, deci ceea ce ne spun tinerii e foarte important. Ne spun că își doresc că, ca ei să poată să ia decizii, să fie luați în serios și să pună uh, în aplicare legislația necesară. Ei vor ca Uniunea Europeană să își reia cursul, să creează, creeze o lume mai bună și mai echitabilă pentru toată lumea și să nu lase pe nimeni în urmă. Mulțumesc! Reina Maria Loder. Reina Maria Loder coordonatoare a drepturilor copilului la uh, Global Campus Drepturile Copilului. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul aici. În calitate de reprezentant al campus uh, și ca instituție care se află între educație, cercetare și militant, activism uh, civic, noi am contribuit la, o, la foaia de parcurs care a fost lansată ieri la Geneva. Suntem aici în acest panel uh, pentru ca să vorbim despre dreptul la a visa pentru fiecare copil. Aș vrea să spun că orice copil care nu este în libertate nu poate să viseze deloc. Privarea copiilor de libertate înseamnă privarea copiilor de copilărie, iar studiul acesta arată 274 de uh, copii cum au contribuit 274 de copii la uh, crearea unor opinii și uh, la uh, exprimarea de păreri despre copii în situații de conflict, despre diferite situații în care copiii nu mai se bucură de libertate. Întrebarea pe care vreau să o adresez eu Uniunii Europene care a contribuit la studiul acesta împreună cu UNICEF-ul este ce facem noi pentru ca recomandările să fie puse în aplicare Toți copiii trebuie să aibă dreptul la copilărie și de multe ori sistemele adulților sunt cele care nu le-au permis să o facă. Mulțumesc! François de Clerc, delegat ONU. François de Leclerc, delegat ONU pentru Forumul Tineretului din Valonia. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi am o întrebare care e foarte simplă și scurtă. Cred că putem să fim de acord cu toții aici că tinerii au dreptul ca să fie uh, ascultată vocea lor. Dacă toată lumea e de acord, atunci sunt de acord cu doamna Todorova și îmi pun întrebarea de ce încă o mare parte din tineri au senzația că vocea lor nu ajunge acolo unde ar trebui, acolo unde se iau deciziile. E o întrebare retorică, pentru că astăzi realizăm că acolo unde societatea ar putea să avanseze, în Parlamentul European, de exemplu, tinerii nu sunt încă destul de bine considerați. Și vă întreb formal astăzi dacă puteți începeți implementarea rapidă a unor uh, mecanisme instituționale care să permită tuturor tinerilor prin uh, forumul de tineret sau alte forum pe care le reprezentăm aici să joace un rol de experți în luarea de decizii care ne privește astăzi și care privește societatea pe care vrem să o construim pentru lumea de mâine. Mulțumesc, doamnă președinte! Dau uh, cuvântul lui Irina Van Vise, deputat în uh, subcomisia DROA. Mulțumesc! Eu vin din uh, Marea Britanie care este cu siguranță una din societățile cele mai bogate și mai norocoase din lume, doamna Irina von Vize. Tot ceea ce pot să spun eu este poate nesemnificativ față de toate problemele de care am auzit azi. Însă, problema bolilor mentale printre copiii din țara mea e în creștere. Tinerii sunt în mare pres- sub mare presiune. Fica mea de 15 ani îmi spune că ea nu vrea să meargă pe urmele mele să devină politician pentru că vede cum sunt abuzate online, iar rețelele de socializare au contribuit la această temere. Întrebarea este dacă putem pune sănătatea mentală pe același plan cu sănătatea corporală. Iar poate noi, adulții, să fim și noi oarecum mai mult un exemplu și să ne schimbăm natura discursului nostru public, să fim puțin mai civilizați și mai adulți. Mulțumesc! Mohamed Shafark, aveți cuvântul. Um, I'm a member of the women... Mulțumesc. Sunt membru din Comitetul pentru Drepturile Femeii, prin Comisia uh, FEM, am fost în Kenya, în Nairobi, săptămâna trecută, la conferința internațională pentru dezvoltare și pentru demografie și e foarte clar pentru mine că dacă trebuie să îndeplinim ceea ce spune aici carta, că fiecare copil are dreptul la un vis, atunci eu cred că ar trebui să capacităm femeile mai mult decât orice altceva Uh, mai ales femeile tinere. Iar mesajul către bărbați pe care vreau să-l transmit aici este că trebuie să luptăm pentru egalitatea de gen. Nu putem lăsa această luptă la doar pe 50% din populație. Dacă avem egalitate de gen, atunci și femeile pot să-și îndeplinească visurile și acesta este un lucru bun pentru societate, deci bun pentru bărbați. Iar tinerii care sunt aici, care sunt în Parlamentul European, Vreau să asculte mesajul următor. Aveți un rol de jucat și dumneavoastră. Vă rog, ajutați fiecare copil să-și îndeplinească drepturile și visurile. Mulțumesc! Alors, on a une demande de Avem și o cerere din partea lui Naomi Isabela, care este elev la Anvers. Astăzi uh, celebrăm cea de-a 30-a aniversare a Convenției pentru Drepturile Copilului. Și sunt foarte recunoscătoare Uniunii Europene pentru că este um, capabilă să organizeze așa ceva. Este foarte important ca copiii din lumea aceasta, toți copiii, să poată să uh, beneficieze de drepturile lor. și uh, vreau să vă rog ca protecția copilului să fie una din prioritățile dumneavoastră. Este incredibil că pot vorbi aici, mă bucur foarte mult. Să nu uităm că se mai pot face multe. Trebuie să explicăm și faptul că 185 de mii de copii sunt în continuare lipsiți de adăpost pentru că sunt obligați să lucreze. Nu pot să se bucure de mersul la școală, nu pot să se bucure de un adăpost. De aceea, eu aș vrea să vă rog să luptăm pentru viitor și să dăm fiecărui copil o șansă să trăiască așa cum dorește. Fundația Michel Vachina este o fundație din Congo care se ocupă de uh, modul de viață și promovarea unui mod de viață sănătos pentru tineri. Fundația se ocupă și de educație în Congo și se ocupă de viitorul copiilor din această țară. Lucrăm cu companii, cu școli, cu părinți pentru ca să asigurăm un acces la școală mai simplu pentru toți copiii. Și sper că să putem continua să lucrăm pe proiecte importante în Congo. Mulțumesc! <laughs> Thank you. Vreau să dau cuvântul lui Benchali Salma, care este numărul 64 în sală. Vă rog. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă rog pe toți dacă cunoașteți senzația de foame. Nu vorbesc de o senzație pe care o resimt acum, E vorba de o senzație care te paralizează, care te împiedică să mergi la școală, care te împiedică să trăiești. Eu sunt Usama, am 19 ani și eu nu știu cum e să-ți fie foame. Mulțumesc, Berechet, pentru ceea ce ai spus înainte. Aș vrea să vă vorbesc despre acei copii care nu au norocul meu și al nostru. Mă gândesc mai ales la copiii din Yemen, care, dincolo de războiul cu care sunt confruntați, pe care l-au decis adulții, trebuie să suporte și acest lucru. În fiecare zi, Arabia Saudită le bombardează locurile unde trăiesc. Este foarte important să avem un aliat politic și economic, dar nu este un, un argument suficient în fața suferinței pe care trebuie să o îndure copiii de acolo. Noi vindem arme Arabiei Saudite cu o mână și cu cealaltă mână deplângem uh, moartea lor. Îi refuz să participe la această ipocrizie. La fel ca Anglia, aș cere Uniunii Europene să oprească vânzarea de arme. Numai vi- viața trebuie să aibă prioritate. Cu orice preț, aș vrea să vă rog de aceea, oferiți-mi o singură ocazie pentru ca să fiu mândru că sunt european. J'espère qu'on en, on en offrira plus qu'une. <laughs> Sper să oferim mai mult decât o singură șansă. Elisabeth Casaco acum la locul 6 este așezată. Hello. Okay. <laughs> Hello. Um, I am a uh, what's so called third culture child. Eu sunt uh, un așa numit copil de a treia generație, nu o să vă vorbesc prea mult. Uh, lipsa de echitate și nefericirea se bazează uh, sau au uh, cauze unice, diferite, ori uh, fericirea și comunitățile fericite împărtășesc aceleași valori, piloni. După această zi de ascultare a multor discursuri, eu vă cer un singur lucru. Aș dori să avem un plan concret, cu obiective concrete, care să fie monitorizat în punerea lui în aplicare. Mulțumesc! Paliero José 147. Muchas gracias, señora presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă mulțumesc că sunt prezent astăzi aici, în, în acest loc unde sunt reprezentați peste 500 de milioane de europeni. Sunt profesor de peste 18 ani, lucrez cu copiii de vârstă preșcolară și școlară și sărbătorim acum Convenția Dreptului Copiilor. Vreau să mă axez pe articolul 9, unde se spune că un copil nu trebuie să fie separat niciodată de părinții săi. În Spania, în procesele judiciare de divorț, situația nu oferă toate garanțiile judiciare pentru respectarea acestui articol și drept părinților li se ia, uh, părinților li se ia dreptul la prezumția de nevinovăție. Zeci de mii de copii în Spania nu pot să stea cu părinților pentru că procesele sunt foarte lente și nu se pot bucura nici de uh, bunicii paterni. Vreau să fiu vocea fiilor mei astăzi. Cezar de 18 ani care în luna viitoare de Crăciun Eh, vor sărbători a cincelea Crăciun fără mine. Eh, statul spaniol nu-mi permite să-mi educ copiii mei, dar îmi permite să educ pe copiii altora. Nu pot să mă văd cu copiii mei și Situația mea se manifestă în sute de mii de cazuri de divorț în care procesul uh, nu uh, oferă toate garanțiile judiciare. Pentru îndeplinirea articolului 9 și pentru că mama mea, bunicuța lor, să le poată trimite o prăjitură nepoților săi, pentru noi toți cerem să fie ajutați sute de mii de tați din Spania. Mulțumesc! Ultima intervenție, pentru că va trebui să uh, predau președinția în două minute, Fara Rucașii, 232. Mulțumesc foarte mult uh, pentru poziționările dumneavoastră. Ați vorbit despre foarte multe aspecte, dar am Aș dori și eu să scot în evidență ceva. Uh, am fost diagnosticată cu autism. Am fost, uh, m-am născut uh, și am crescut în Suedia, părinții mei vin din Maroc și am avut marea șansă să cresc într-un stat care m-a sprijinit. Astăzi sunt cine sunt și doream să spun doar că există foarte mulți copii, inclusiv în uh, uh, Suedia, care nu cred în, uh, drept, în visele lor. Ceea ce mă întristează foarte tare. Pentru că chiar și în Suedia poți să crești și să ai o viață bună, uh, dar Asta nu uh, înseamnă viețile tuturor copiilor. Deci doream să vă rog să vă gândiți ar trebui să credem în fiecare copil și să înțelegem că fiecare copil are diverse căi uh, prin care de, mm, să devină un adult uh, împlinit. E exemplul meu. Mulțumesc pentru punctele de vedere exprimate și continuați uh, lupta. Mulțumesc! Mulțumim! pentru aceste intervenții. Nu o să răspundem la fiecare intervenție acum, pe loc, dar vă rog să fiți siguri că tot ce s-a spus astăzi va face parte din lucrările noastre uh, pe care fiecare parlamentar uh, le va uh, duce la fiecare comisie, pentru că, așa cum spuneam, nu trebuie să ne ocupăm doar într-o comisie de drepturile copiilor, ci întreaga activitate a Parlamentului European și a celorlalte instituții europene ar trebui să acorde importanța acestui, acestei teme, pentru că toate aceste aspecte sunt uh, interconectate. Vom ține cont de propunerile voastre, dar și de propunerile organizațiilor care vă reprezintă și care vin uh, la noi uh, cu aceste propuneri în uh, diverse uh, întâlniri. Doamna Kempa va lua cuvântul în numele Comisiei pentru Dezvoltare. Państwo europosłowie, ale przed... Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să mă adresez în primul rând uh, vouă, tinerilor. Dragi tineri, aș dori să conchid această dezbatere care a fost extrem de importantă, după părerea mea, pentru că am vorbit despre dreptul inalien, drepturile inalienabile ale fiecărui copil, printre care se află și uh, dreptul de a visa, Știți că forța motrice a vieții noastre este visul, aspirația. Copiii trebuie să aibă toți dreptul să aibă aspirații. Ați vorbit despre drepturile copiilor care se află în situații câteodată tragice, extrem de dificile. Multe din uh, visele acestor copii vulnerabili uh, s-au făcut auzite astăzi. S-a vorbit uh, despre ele în uh, această aulă. Și vă mulțumim noi, cei care putem să avem o influență asupra uh, multor decizii în Uniunea Europeană și în statele membre. Mă bucur că am organizat această conferință. Copilul este persoana cea mai vulnerabilă din societatea noastră pentru că nu uh, e neajutorat. Deci copiii aceștia nu au doar dreptul uh, de a visa, ci și aș, de a-și concretiza uh, visele și aceasta este misiunea adulților. Care au fost visele care au fost uh, exprimate astăzi? De ce am vorbit cel mai mult? De care drept? 30 de ani uh, s-au scurs de la adoptarea convenției, dar aceste vise continuă să fie de actualitate. Uh, în anumite zone de pe planetă, aceste revendicări sunt mai importante decât în alte părți, dar ele sunt uh, uh, universale. De exemplu, Maria din Uganda a vorbit despre dreptul copiilor de a trăi uh, fără violență. Este un drept de bază. Trebuie ca el să devină o realitate. Dacă acest drept la neviolență uh, Uh, nu poate fi protejat la nivel național, atunci trebuie să intervine dreptul internațional. Și protecția aceasta trebuie să fie cu adevărat eficace. Am vorbit despre dreptul nostru al uh, adulților, dar și al copiilor, de a respira un aer pur. Comisiile specializate din Parlamentul European depun eforturi în acest sens. Dreptul la educație, e uh, un vis de a merge la școală, de a... Uh, prietenul nostru Berechet a depus mărturie. Doar cu un dolar pe zi am putea uh, asigura accesul la educație în multe țări. În uh, țările bogate e greu de imaginat că costul școlarizării este atât de infim, dar e tristul adevăr. Apoi, dreptul la securitate. Copilul trebuie să beneficieze de drepturile omului, așa cum ne-a reamintit uh, foarte bine Maria. Deci trebuie să ajutăm uh, tot, uh, toate victimele violențelor. Apoi, dreptul la sănătate, la îngrijiri medicale, fără niciun fel de diferență de statut social. Dacă copilul dintr-o familie bogată beneficiază de aceste îngrijiri medicale, de ce să-i privăm pe uh, copiii din familiile sărace cu venituri modeste? Există, să nu uităm, copii care nu au absolut deloc acces la servicii medicale, la care mă voi referi mai târziu. Deci, cred că trebuie să strângem rândurile și să ne asigurăm că aceste vise devin realitate. Doar dacă acționăm împreună, ele se vor concretiza. Dar cred că mm, cel mai important apel este uh, această, uh, acest vis de pace. Dorința noastră de pace este apelul pe care îl uh, adresăm tuturor uh, politicienilor. De ce? Pentru că copiii suferă în lumea noastră mai ales de pe urma conflictelor și aș dori să mulțumesc unor organizații precum UNICEF cu care am cooperat foarte bine în calitate de ministru pentru asistența umanitară. Eu provin uh, dintr-o țară în care a fost ucis uh, Ianuș Conciac, un activist, activist uh, care milita pentru drepturile copiilor. Marie din Uganda, aș dori să-i spun că am fost în Uganda, am fost la PDBD, centrul cel mai mare unde există refugiați din Sudanul de Sud. 71% dintre persoanele din acest centru uh, sunt copii. Am uh, avut copii care mi-au murit în brațe. Uh, Trebuie să ne organizăm uh, asistența umanitară pentru acest uh, centru și trebuie să susținem organizații precum UNICEF și alte organizații, tinerii voluntari, pentru că adesea voi uh, mergeți ca benevoli în aceste zone pentru UNICEF și voi faceți acolo treaba. Voi sunteți cei care instalați uh, um, corturi în taberele de refugiații. Voi sunteți cei care îi convingeți pe părinți să-și trimită copiii la școală pentru că merită. Și uh, am vorbit cu copii care și-au uh, încheiat activitatea de bază și care ne-au spus că doresc să-și recupereze demnitatea, că doresc să poată să învețe o meserie, pentru că doar astfel se pot întoarce acasă pentru a-și uh, uh, reconstrui societățile. Am uh, finanțat un liceu profesional în Siria, merită, pentru că, iată, toate aceste acțiuni sunt rodnice. Deci, încă o dată, vă rog să luptați pentru visele voastre și să le concretizați. Mulțumesc foarte mult! Încheiem acest grup de discuții, dau cuvântul imediat doamnei Copaci, vicepreședinte al Parlamentului European. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele. Doamnelor și domnilor, dragi uh, tineri, dragi prieteni, îmi revine mie onoarea de a sintetiza această dezbatere, însă, înainte de a trage concluziile, aș dori să fac o declarație. De șase luni fac parte din Parlamentul European, sunt uh, eurodeputat, sunt uh, vicepreședinte al Parlamentului, însă Înainte, am fost medic pediatru. Timp de mulți ani. Mă ocupam de copii. Și uh, în timpul acestei cariere de pediatru am învățat cum să-i ascult pe copii. Și este uh, practic lucrul cel mai important pe care i-am, uh, l-am învățat, pentru că pentru a-i putea ajuta pe copii trebuie să știi să îi asculți. Și deci aș dori în calitate de reprezentant a Parlamentului European să vă ascult. Deci iată care este declarația și promisiunea mea. Sunt la dispoziția voastră a tinerilor. Și acum o să trec la declarația mea, la intervenția mea, pentru a uh, finaliza această dezbatere. Uh, Aș dori să spun uh, că dreptul de capacitare a copiilor uh, a fost lung, a fost îndelungat, pentru că timp de secole copilul a fost considerat ca o proprietate a adulților și deci a fost nevoie de o muncă îndelungată, de eforturi foarte mari pentru ca adulții să înțeleagă că copilul este o ființă umană cu drepturi. În urmă cu 30 de ani a fost luată această decizie istorică. În calitate de adulți, ne-am asumat o răspundere imensă, respectiv de a răspunda drepturile celor mai tineri. Și cred că trebuie să ne mândrim de această decizie pe care am luat-o și care a uh, revoluționat uh, lumea copiilor. Adoptarea acestei convenții a fost una dintre marile înfăptuiri ale civilizației noastre. Ea a deschis fereastra speranței, respectiv că cei mai vulnerabili urmează să fie mai bine tratați, mai bine îngrijiți. Copiii sunt cei mai vulnerabili în societățile noastre. Mă bucur că pot vorbi Zagreby, aici în calitate de cetățean polonez, cetățean al unui stat care a luat inițiativa de a ratifica această convenție. Și mă bucur de faptul că în 1978 în Polonia a apărut uh, pentru prima dată uh, ideea care a dat naștere acestei convenții europene și cred că nu s-ar fi putut fără un uh, personaj uh, Uh, fără pereche, un mare om, un mare uh, pedagog polonez, Janusz Korczak. Principiile sale pedagogice au stat la baza acestei convenții pentru drepturile copiilor. Janusz Korczak a fost uh, primul care s-a luptat pentru capacitarea copiilor. El și-a dat seama printre primii că copilul este o ființă umană. El le-a reamintit uh, adulților că copiii trebuie să fie tratați cu respect pentru că merită acest uh, respect. Au trecut de atunci, de la acest mare moment al adoptării convenției, 30 de ani și uh, între timp am asistat la multe, multe evoluții pozitive. Lumea e mai prietenoasă cu copiii, dar trebuie să ne întrebăm dacă noi, adulții, putem să ne declarăm cu adevărat mulțumiți. Putem oare să ne culcăm pe lauri gândindu-ne că toți copiii beneficiază de protecție de plină. Răspunsul este negativ. Nu, e exact din contră. Convenția privind drepturile copilului arată care este calea de urmat. Ea impune statelor semnatare anumite obligații. Însă, acest dispozitiv juridic, aplicarea lui uh, depinde doar de adulți. Doar ratificarea convenției nu va soluționa toate problemele copiilor ea nu reduce discrepanța, uh, prăpastia între adulți și copii. Trebuie să înțelegem că încă mai avem uh, foarte multe eforturi de depus pentru ca convenția să fie cu adevărat pusă în aplicare. Respectarea drepturilor omului din păcate, uh, drepturilor copiilor nu este încă, din păcate, o evidență pentru adulți. Deci, adulții, nu putem uh, să uh, ne mulțumim că rezultatele în condițiile în care foametea, conflictele în armate ucid mii de copii. Că în condițiile în care milioane de copii trăiesc în sărăcie lucie, când copiii trebuie să uh, sunt obligați să lucreze, n-au acces la îngrijiri de sănătate sau uh, la educație. Nu putem să ne declarăm uh, mulțumiți când uh, mii de copii sunt în ghearele uh, infractorilor. Se pare că 25 de milioane de tineri sunt uh, amenințați uh, de sărăcia extremă. Aceste date statistice sunt scandaloase și sunt înfricoșătoare și trebuie să facem ceva urgent uh, pentru a schimba situația în mod radical. Această a 30 -a aniversare, aniversării Convenției Drepturilor Copilului, reprezintă un motiv de bucurie de, pentru a sărbători, dar să nu uităm că uh, drumul spre viitor este încă spinos. Doar dacă uh, lucrăm împreună, dacă cooperăm, dacă ne adaptăm la această realitate în uh, plină evoluție, putem cu adevărat să atingem obiectivele convenției. Haideți să nu uităm, noi, adulții, suntem cei care suntem răspunzători pentru punerea în aplicare de plină și respectarea drepturilor copilului și pentru satisfacerea nevoilor lui. Aș dori să mă adresez acum colegilor uh, europarlamentari ne aflăm într-un moment uh, cheie pentru că începem un nou mandat. Haideți să nu ratăm această oportunitate. Haideți să o fructificăm trebuie să uh, uh, introducem schimbări în tratate, în, uh, juristic, în, în uh, legislația europeană și să folosim această voință politică care uh, Uh, ne animă acum la început de mandat. Noi avem uh, și datorii față de concetățenii noștri, mai ales față de cei mai tineri și trebuie să cooperăm cu Comisia, cu Consiliul, cu organizațiile internaționale, cu ONG-urile și cu copii, mai ales cu copii, pentru că trebuie să uh, îi ascultăm cu adevărat. Și, în fine, aș dori să mulțumesc tuturor uh, oaspeților noștri, mai ales uh, tinerilor care ne-au onorat cu prezența. Aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru mărturiile voastre foarte percutante. Cred că voi ați uh, adus foarte multă profunzime și valoare dezbaterilor noastre. Vă mulțumesc tuturor în numele Parlamentului European și numele domnului Fabio Castaldo, vicepreședinte a Parlamentului European, aș dori să vă invit la expoziția intitulată Cartooning for Peace, care are loc la primul etaj uh, împreună cu UNICEF, Parlamentul uh, se va îmbrăca în albastru astăzi, culoare care ne arimtește că a fost adoptată Convenția pentru Drepturile Copiilor. Mulțumesc! Merci beaucoup. Si... Mulțumesc. Aș dori doar pentru că Sigur, întotdeauna e loc de mai bine, dar vă fac o sugestie, pentru că primesc mesaje din partea tinerilor care regretă faptul că nu au putut să ia cuvântul astăzi. Și aveți dreptate, fără îndoială, poate că n-am consacrat suficient timp tinerilor ca ei să poată să se exprime și să ia cuvântul. Deci, vă propun să faceți propuneri în atenția Parlamentului European în contextul acestei dezbateri. Vă rog, criticați-ne pentru că doar dacă prin critici te poți, amelio- ă, te poți îmbunătăți și vă promit că ne vom întâlni și la anul, vom face un bilanț al uh, doleanțelor voastre, dar vom încerca să vă acordăm mai mult spațiu pentru uh, cuvânt. Deci vă rog să nu ezitați și să ne faceți aceste propuneri. Mulțumesc!